meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sollten beginnen. Doamnelor și domnilor, ar trebui să începem, pentru că deja suntem în, în întârziere. Astăzi discutăm o temă foarte interesantă. Comisia a primit deja o serie de documente și am, a decis să aprofundeze, să-și aprofundeze cunoștințele cu privire la gestionarea deșeurilor nucleare. Le mulțumim tuturor celor care au fost dispuși să vină la audierea noastră pentru a ne oferi detalii suplimentare. Din nou suntem presați de timp, însă vrem să folosim tot timpul ce ne stă la dispoziție în dimineața aceasta și, prin urmare, haideți să începem direct cu discuțiile. Să începem așadar cu, cu prezentările, discuțiile științifice. Mai întâi de toate, după cum uh, apare în ordinea de zi, va lua cuvântul domnul Hans Riote, care este uh, șeful departamentului pentru protecția împotriva radiațiilor și uh, gestiunea deșeurilor nucleare de la Agenția pentru Energie Nucleară de la OCDE. Domnule Riote, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Pardon, now it's working? Okay. Acum mă auziți? Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Eu vreau să vă prezint opiniile și rezultatele lucrărilor Agenției Nucleare a OCDE în legătură cu subiectul gestionării deșeurilor nucleare și abordărilor internaționale. Și aș vrea în acest sens să vă prezint pe scurt OCDE-ul ca să vedeți uh, informațiile de fundal și apoi să spun câte ceva despre situația gestionării deșeurilor, așa cum o privește Comitetul de Gestionare a Deșeurilor Radioactive de la OCDE și să vă prezint apoi câteva provocări, niște domenii în care considerăm că trebuie să ne continuăm lucrul și să găsim soluții la nivel internațional. În legătură cu OCD-ul și Agenția Nucleară, OCD-ul are 33 de membri și ne așteptăm ca și Estonia să intre în OCD, probabil la începutul anului viitor, în 2012 poate și Rusia. Nu toți membrii OCD sunt membri ai Agenției eh, nucleare, eh, Energiei Nucleare, dar acest lucru se va schimba. Slovenia a cerut să participe și la uh, Agenția Energiei Nucleare și probabil că acest lucru se va întâmpla anul viitor. Cooperăm îndeaproape cu Comisia Europeană și cu Agenția Internațională a Energiei Atomice de la Viena. În principal, munca este făcută nu de secretariat, ci de grupurile de experți. Cred că aproximativ 1500 de experți activează în toate domeniile la Agenția Energiei Nucleare. Văd că nu funcționează prezentarea PowerPoint, poate se va repara. Continu, avem cam 1500 de experți, suntem un secretariat mic de 80 de persoane. Așadar, munca este de fapt realizată de experți din lumea întreagă și rezultatele sunt uh, foarte importante. Suntem o agenție tehnică și principiul nostru de lucru este cooperarea și înțelegerea reciprocă și încrederea. Credem că trebuie să recunoaștem că uh, OCD-ul este un amestec de decidenți, de reprezentanți guvernelor, de miniștri și reprezentanți ai agențiilor specifice. Avem o cooperare cu România, cu Rusia și cu Slovenia în domeniul gestionării deșeurilor și, sigur, și un reprezentant al Comisiei Europene. Și domeniile cele mai importante sunt cele ale deșeurilor radioactive de viață lungă și, de asemenea, de peste 10 ani ne ocupăm și de aspectele sociale. Aș dori să trec acum la prezentarea situației actuale pentru deșeurile de nivel uh, scăzut și intermediar. Există foarte multă experiență. Există 50 sau 80 în funcție de, număr, de cum numărăm de uh, locuri de depozitare în lumea întreagă în ultimii 50 de ani s-a acumulat experiență legată de toate fazele de viață ale acestor locuri de depozitoare, depozitare. După cum știți, conceptele variază în funcție de uh, proprietățile specifice ale deșeurilor. Sunt uh, facilități de uh, depozitare, de uh, uh prelucrarea deșeurilor de suprafață, dar sunt și unele subterane și, după cum știți, unele state au decis să aibă uh, locuri de depozitare profunde, geologice. Există și soluții specifice. În unele cazuri s-au căutat uh, locuri specifice, cum ar fi uh, cele de grafit sau deșeuri mixte. În legătură cu deșeurile de nivel înalt, s-a discutat foarte mult despre acestea. După cum știți, de la început s-a pus problema alternativelor. Și uh, din când în când apar acele cele, așa cum le numesc eu, opțiuni exotice adică uh, aruncarea deșeurilor în spațiu, în uh, sau în oceane și așa mai departe. Eu cred că nu sunt uh, sigure acestea. Cred că uh, trebuie să ținem cont de uh, soluțiile pe termen lung și să găsim soluții la problemele actuale. Și aș vrea să menționez acest lucru de la început să vă vorbesc despre, și, și despre un studiu al Agenției Energiei Nucleare. Căutăm uh, soluții pentru uh, folosirea proceselor termice și, sigur, prin uh, reducerea volumului, prin reprocesare, însă uh, reducerea volumului este foarte importantă, de factor de 30 și putem ajunge la astfel de scenarii numai prin uh, cicluri închise de combustibil și prin folosirea de uh, reactoare rapid reproducătoare. Pentru viitor ne putem gândi la acest tip de soluții, dar nu credem că vor, rezolta, că vor rezolva problemele în următoarele zeci de ani. Depozitarea ca soluție nu este o soluție durabilă pentru că uh, reprezintă o povară prea mare. Iar uh, depunerea geologică este singura soluție pe termen lung credibilă din punct de vedere științific și tehnologic. În acest uh, scop, comitetul nostru a publicat un aviz o declarație oficială despre uh, progresul depunerii geologice. Aceasta oferă o protecție deosebită și uh, acest proces este folosit în lumea întreagă, însă părțile implicate trebuie să se implice să fie consultate de la bun început, pentru ca cerințele sociale să fie luate în considerare. Depinde foarte mult și de factorii culturali, sociali și geografici din țările respective, însă toate aceste state au obiective comune de siguranță și securitate. Este important să uh, acționăm acum. Există foarte multe informații și este necesar să uh, realizăm un plan pentru toate statele care au astfel de deșeuri. Haideți să vedem în ce domenii continuăm să cooperăm la nivel internațional. Există un punct referitor la reglementarea pe termen lung. Avem principii stabilite la nivel internațional, stabilite prin Convenția Comună, prin principiile fundamentale de siguranță ale Agenției Internaționale a Energiei Atomice și uh, recomandările ICRP. Există reguli fundamentale, însă gradul în care se dezvoltă reglementarea diferă foarte mult de la un stat la altul. Și maturitatea abordării nu este peste tot aceeași. Sunt diferențe importante în legătură cu obiectivele de siguranță, în criteriile de reglementare. În unele state, criteriile sunt bazate pe risc, în alte state pe uh, alte cifre, și chiar și statele care au criterii similare le aplică în mod diferit. Am discutat foarte mult la comitetul nostru despre acest subiect și am considerat că ar fi bine să demonstrăm că toate aceste criterii duc la uh, un nivel de protecție similar pentru uh, mediu și pentru oameni în viitor, însă nu a fost posibil deocamdată. Este necesară o evaluare pe termen mai lung a aplicării acestor criterii. Haideți să vedem puțin aspectele tehnice. Încrederea în tehnică este destul de bună. Se consideră că probe tehnice pot fi găsite pentru toate metodele, proiectele active funcționează acum, iar uh, uh, această încredere tehnică este bazată pe proiecte de cercetare și dezvoltare internaționale care definesc metode de uh, tehnologie de ultimă generație, de asemenea evaluarea performanței și a siguranței, apoi se folosesc Uh, nu neapărat doar modele pe calculator, ci se ia în calcul siguranța generală în funcție de indicatori care nu sunt ușor de exprimat în cifre clare. De asemenea, se uh, desfășoară validarea datelor în laboratoare de cercetare subterane și credem că nu trebuie să um, trecem cu vederea rolul organismelor de control și de supervizare independente și, de asemenea, peer reviews. Se bazează, încrederea tehnică se bazează pe știință, pe cercetare și dezvoltare și este posibil ca lucrurile să se schimbe și este nevoie ca uh, factorii de implementare și organizațiile responsabile să continue, chiar dacă uh, se ajunge în faza de implementare a procedurii de depozitare. Este foarte implicată, foarte importantă uh, implicarea părților vizate. Avem un forum de uh, referitor la încrederea părților implicate se interacționează cu părțile implicate, se organizează ateliere în Finlanda, Canada, Belgia, Germania, Spania, Ungaria, Franța și anul viitor în Suedia. Părțile implicate cer forme de democrație participativă în proiecte. Și de asemenea, implicarea cât mai timpurie a acestora este necesară pentru construirea valorilor comune și a obiectivelor legate de acest proiect se consideră că pentru depozitare avem nevoie și uh, de un fel de autorizare socială, de un fel de legitimizare și un uh, element important este opinia că proiectele trebuie să fie organizate pas cu pas Trebuie să se permită șanse de luarea deciziilor, de revizuirea procesului și de continuare numai după evaluări și referințe, eventual chiar și existând posibilitatea să se schimbe traseul dinainte stabilit sau să se uh, întoarcă cu totul procesul din drum. Trebuie ca toți participanții să aibă roluri clare și responsabilități clare și trebuie să uh, ținem cont de faptul că uh, publicul consideră că procesul de luare a deciziilor este la fel de important ca decizia finală și ca activitățile de evaluare. Deci. Un subiect important care se discută acum și care va apărea din nou este uh, reversibilitatea procesului și posibilitatea de a recupera aceste deșeuri. Este vorba de posibilitatea de a recupera deșeurile din locurile de depozitare într-un anumit moment. Sigur că depinde foarte mult de ce înseamnă acest loc de depozitare. Nu există o definiție uh, clară, valabilă în toate cazurile și, de asemenea, nici posibilitatea de a recupera deșeurile nu este uh, una și aceeași în toate cazurile. Se consideră că uh, pe plan tehnic este întotdeauna posibil să se recupereze deșeurile, însă depinde foarte mult de situația de pe teren. nu există un uh, singur tip, un singur mod de recuperare care să fie valabil întotdeauna și peste tot. Se consideră că uh, aceste procese nu trebuie să fie lăsate la voia întâmplării și faptul că nu cunoaștem bine aceste posibilități nu trebuie să fie o scuză să stăm, să așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Am făcut recent un studiu privind abordarea uh, de tip parteneriat și s-au propus modele de parteneriat dintre comunitățile de la locul respectiv și agențiile responsabile de implementare. Aceste uh, colaborări au fost foarte utile și se pare că uh, funcționează foarte bine parteneriatele dacă se dau anumite drepturi comunității respective și dacă există și un fel de voluntariat din partea comunității, care trebuie să aibă și un drept de a se retrage din proiectul respectiv într-un anumit moment. Este clar că introducerea acestor parteneriate necesită măsuri de susținere. Comunitățile se oferă să discute și să uh, primească aceste aceste locuri de depozitare, dar uneori nu au experiența și expertiza necesară și deci au nevoie de asistență externă din partea experților. Este clar că ă, trebuie să se țină cont și de beneficiile suplimentare sociale și economice pe termen scurt, dar și pe termen lung. Aș dori să vă ă, vorbesc și despre o conferință pe care o vom organiza în Japonia, anul viitor, în octombrie. E vorba de o conferință internațională referitoare la depozitările geologice și uh, subiectul actual se referă exact la uh, problemele legate de progresul depozitărilor geologice, este vorba de deciziile naționale și de încrederea regională și locală în propunerile făcute. În încheiere, aș dori să vă spun că noi credem că depozitarea geologică este fezabilă pe plan tehnică și se poate adapta la uh, cadre geologice foarte diferite. Trebuie să ne ocupăm de reglementări pentru a obține siguranța pe termen lung. Credem că încrederea în tehnologie s-a obținut deja pe baza cooperării internaționale și, de asemenea, ă, acum urmează un proces de luare a deciziilor mai complex la nivel național, regional și mai ales local. Reversibilitatea procesului și recuperarea deșeurilor sunt foarte importante în ceea ce privește această abordare. Și este esențial să oferim planuri pentru implicarea actorilor locali și regionali cu proceduri transparente. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! darf mich äh, herzlich bedanken für die Vă mulțumesc mult pentru această prima prezentare, această introducere în discuția de astăzi. Urmează acum profesorul doctor, profesor doctor uh, Bruno Tomașauche de la Institutul uh, pentru Ciclul Combustibilului Nuclear de la Universitatea din Aachen. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Oil. I will immediately start when I... Vă mulțumesc, domnule Ron. O să încep imediat și o să vorbi, vă vorbesc astăzi despre transmutație ca opțiune pentru gestionarea deșeurilor radioactive, înalt radioactive. Mai întâi o să vă spun câteva cuvinte despre cercetarea nucleară din, pe care o facem în Aachen despre contextul politic din Germania și apoi despre proiectul și conceptul pe care am dorit să-l introducem în discuții și câteva cuvinte despre conceptul de transmutație și studiile efectuate în acest sens, iar în încheiere o comparație cu proiectul de transmutație belgian, urmate de concluzii. Mai întâi, cercetarea și predarea nucleară în Aachen. Eu sunt uh, șeful uh, Departamentului pentru ciclul combustibilului din, nuclear din Aachen, funcțional din 2008 în cadrul Universității din Aachen. Uh, noi elaborăm soluții inovatoare și te- tehnice pentru întregul uh, ciclu al combustibilului și acum, după un an și jumătate, avem 25 de angajați și în Aachen mai există și un alt institut pentru siguranța reactoarelor și uh, tehnologiei reactoarelor, condus de profesor Alelain. În cercetare ne axăm pe patru subiecte. Mai întâi, furnizarea și eliminarea uh, produselor nucleare. Această axă se ocupă cu analiza de uh, siguranță Apoi, o a doua axă reprezintă transmutarea și caracterizarea deșeurilor radioactive, a treia simularea nucleară și a patra relații uh, publice și comunicare. Pentru sistemul educativ am creat un nou, sistem, un nou program de master uh, Ingineria siguranței nucleare, diploma obținută va fi aceea de master. Este un program de master consecutiv de patru semestre, doi ani, cursuri cu program complet și primul a început în octombrie anul acesta. Conținutul cursului cuprinde uh, ciclurile combustibilor nucleare, fizică și chimie nucleară, tehnologie pentru procesarea și eliminarea deșeurilor, simulare. Avem un, un uh, computer uh, de înaltă performanță care se poate folosi în acest sens, apoi analiza siguranței, gestionarea și eliminarea deșeurilor radioactive, obiectivul fiind educarea unor specialiști înalt calificați pentru întregul ciclu al combustibilului nuclear. Poate ar trebui să menționez de asemenea faptul că în trecut s-a uh, dorit ca în 2009 Universitatea din Aachen să se ocupe și de să se ocupe și de acest domeniu, dar apoi planurile s-au schimbat. Și de aceea uh, persoane cu specializarea mea a ajuns să lucreze la Universitatea de la Aachen. Să trecem acum la transmutație și mai întâi să vedem de ce trebuie să facem transmutație și ce înseamnă transmutația. Dacă ne uităm la un combustibil uh, proaspăt, vedem aici 1000 de kilograme sau o tonă, vedem că partea de fisiune a uraniului, dacă este îmbogățit cu 3,3 grade, atunci avem 33 de kilograme de uraniu uh, fisil la început și, după 3 ani, în reactor mai avem încă 8 kg de acest uraniu care nu a fost folosit pentru producția de energie. În plus, ca rezultat al procesului de fisiune, avem și produse de fisiune, și anume plutoniu, uraniu, 236 și așa numitele actinide mm, minore, Neptuniu, Americiu și Curiu. Iar plutoniul și ultimii trei uh, radionuclei, atunci când vorbim despre durata lungă a produselor nucleare, acestea sunt elementele responsabile și care rămân miliarde de ani până la uh, eliminarea finală. Iar întrebarea este dacă ar fi posibil ca acești patru radionuclizi să fie distruși pentru a ajunge astfel la reducerea cerințelor impuse pentru depozitele pe termen lung. Aici vedeți pe o perioadă de 100 de mii de ani care este radiotoxicitatea diverselor elemente. Și ce vedem în dreapta sunt trei din aceste elemente responsabile pentru durata lungă a radiotoxicității, și anume plutoniu, americiu și curiu. Și, din nou, dacă am putea să distrugem acești radionuclei, Clay, atunci totul s-ar termina într-o perioadă de aproximativ 1000 de ani, în comparativ cu uraniul proaspăt. Care este cadrul politic în Germania cu privire la eliminarea finală? lor uh, reduse și intermediare a fost soluționată prin instalarea unui depozit uh, final la Conrad, autorizat în 2002 și care este acum în curs de construcție și va deveni operațional undeva între 2015 și 2019. În ceea ce privește deșeurile înalt radioactive cu generare de căldură, în Germania uh, situl final de depozitare este în curs de analiză și funcționarea sa ar putea începe în 2035, cel mai devreme, dacă se poate demonstra că locația este una adecvată. Dar Gorleben este un uh, subiect cu un impact politic foarte mare în Germania, deci discuțiile vor continua și în viitor dacă, cu privire la alte potențiale locații pentru acest depozit. Dar, în prezent, putem spune că nu există un loc de eliminare finală pentru deșeurile înalt radioactive până în prezent. Dacă facem o comparație între diversele strategii de gestionare a deșeurilor ca să vedem care e situația. Iată cum arată ea în acest grafic. În dreapta avem anii până la 10 milioane de ani și potențialul de risc pe verticală. Dacă nu am face nimic, altceva decât eliminarea finală a combustibilului uzat, am ajunge în uh, graficul curba roșie. Dacă facem reprocesare și ardem uraniul și uh, plutoniu, ajungem în cu, cu, cu curba galbenă. Și dacă facem partiționare, adică reprocesare și apoi transmutație, de distrugerea acestor patru radionuclei, am ajunge în uh, situația curbei albastre. Deci, în final, am ajunge la o reducere de facto cu cel puțin 10 uh, de cel puțin 10 ori mai mare decât în cazul eliminării directe. Care este principiul transmutării? cum se distrug particulele cu durată lungă de viață. Aici aveți exemplul plutonului 239. Avem nevoie de neutroni pentru a-l distruge, dar pentru a produce neutroni avem mai întâi nevoie de protoni care trebuie accelerați, apoi o țintă de spalație unde dintr-un proton se creează cam 20 de neutroni și acești neutroni se folosesc apoi pentru a crea fisiunea acestor patru radionuclei. În sfârșit, uh, vom obține produse de fisiune cu un ciclu de viață mai scurt sau chiar cu, fără nicio durată de viață. Uh, în prezent cercetăm transmutația pentru dispozitivele răcite cu gaz, altfel decât s-a făcut în Franța sau în Belgia. Și o să vă explic mai târziu despre ce este vorba. Avem diversi uh, parteneri de proiect, institutul meu din Aachen, apoi centrul de cercetare din Jülich, Zimăs ni s-a alăturat de asemenea și totodată Institutul din Frankfurt de Științe Avansate. Noi încercăm să creăm un experiment de transmutație acționat de accelerator și răcit cu gaz subcritic. Subcritic înseamnă că acceleratorul trebuie să aducă dispozitivul într-o stare critică. Dacă nu ar exista acceleratorul, atunci procesul s-ar opri imediat. Obiectivele noastre sunt să fim compatibili, compatibil cu politica de phase-out din Germania. Suntem în căutarea unui sistem subcritic și totodată uh, elaborăm un studiu de fezabilitate Am început acest studiu în octombrie 2008 și vom publica rezultatele anul viitor, în februarie. Institutul meu și diversi noștri parteneri de proiect se ocupă de acest lucru, dar nu o să intru acum în detalii. Bineînțeles, problema principală se referă la combustibilii nucleari și trebuie să știm dacă se poate crea un accelerator care să fie suficient pentru un asemenea dispozitiv, apoi trebuie să investigăm sursa de neutroni, să vedem cum poate arăta uh, ținta spalației, să discutăm de asemenea despre neutronică și hidraulica termică, al, uh, un, ale unui reactor subcritic răcit cu gaz și toată să vedem care sunt beneficiile conceptului agate pentru eliminarea finală a deșeurilor înalt radioactive. Sigur că trebuie să analizăm în detaliu care va fi rezultatul transmutației ca beneficiu pentru eliminarea finală a deșeurilor înalt radioactive. Iată o imagine a reactorului subcritic. Vedeți că în jurul țintei spalației se află elementele de combustibil și, sigur, în exterior avem um, scutul de protecție. Care sunt diversele sisteme și concepte internaționale, să vedem acum. În principiu există patru concepte diferite. Primul este modelul francez, Astrid, reactor rapid reproducător răcit cu sodiu, al doilea, Allegro, tot un reactor rapid, elaborat de Republica Cehă, Ungaria și Slovacia. Apoi avem Mira, reactor subcritic sau rapid răcit cu plumb bismut care va funcționa tot în mod ADS, deci sistem critic sau subcritic, Și, în sfârșit, sistemul pe care dorim să-l propunem noi, agate, ă, transmutație acționată de accelerator și răcit cu gaz subcritic. Dacă facem o comparație între aceste două sisteme uh, subcritice, Agate și Mira, care sunt avantajele și dezavantajele, dați-mi voie să spun că avantajele sistemului Mira, bazat pe plumb și plumbismut, este capacitatea de mai mare, termică mai mare a răcitorului și opera, presiunea redusă de operare, uh, iar ale sistemului nostru, avantajele sunt o manevrare mai simplă a combustibilului, Asta e întotdeauna mai simplu într-un sistem răcit cu gaz decât într-un răcit cu plumb. Apoi, uh, simplificarea decontaminării în cazul apariției unor defecte avantajele în cadrul procesului de autorizare, flexibilitatea mai mare a um, dispoziției țintei de spalație, de pildă, în cadrul unui sistem răcit cu plumb, toți neutronii sunt creați uh, într-un spațiu de 15 cm, în timp ce în sistemul răcit cu gaz, pentru că se poate folosi o țintă segmentată, putem folosi toate lungimile necesare pentru a arde particulele cu durată lungă de viață, lucru care este foarte important pentru a trece de la demonstrație la funcționare industrială. Pasul, pașii următori cuprind uh, procesul de luare a deciziilor în cadrul uh, pentru o participare germană în cadrul proiectului MIRA, apoi dezvoltarea în continuare a dispozitivului răcit cu gaz agate și inițierea, inițierea procesului de luare a deciziilor, dacă partiționarea și transmutația vor fi integrate în strategia de eliminare finală și în Germania. În concluzie, partiționarea și transmutația contribuie, dacă sunt fezibile, fezabile, la reducerea radiotoxicității. Sistemul subcritic acționat de accelerator este adecvat pentru a-și aduce contribuția la reducerea deșeurilor înalt radioactive. Studiul de fezabilitate al conceptului Agate va arăta specific specificitățile tehnice ale sistemelor răcite cu gaz, cercetarea și dezvoltarea tehnică sunt necesare pentru a arăta care este fezabilitatea unui dispozitiv de transmutație, iar în plus, mira agate ar putea fi un instrument de, care să ajute la demonstrarea um, funcționării reactoarelor rapide răcite cu gaz. Vă mulțumesc pentru atenție. Äh, darf mich ganz herzlich bedanken interesante... Vă mulțumim foarte mult. Informațiile suplimentare au fost deosebit de interesante. Prima rundă de discuții va fi încheiată de prezentarea doctorului Apple cu privire la depozitarea geologică. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Roy mi s-a spus uh, că ar trebui să vorbesc despre depozitarea geologică, despre uh, procesul de alegere a siturilor, despre procesul de uh, conștientizare a importanței stabilirii unor asemenea, de, unor asemenea zone geologică, geologice. Bineînțeles că toate aceste informații uh, vor sta la baza directivei pe care o doriți. Dați-mi voie să vă spun că trebuie să fie introduse, bineînțeles, cele mai ridicate standarde de siguranță. Bineînțeles că trebuie să asigurăm transparența deciziilor în acest domeniu și, bineînțeles, că actorii trebuie să fie implicați în procesul de luare a deciziilor. Doar din această enumerație puteți înțelege că uh, relația dintre aspectele tehnologice de siguranță și aspectele sociale, etnice, este deosebit de importantă. Bine, acestea vor fi punctele cheie pe care mă voi concentra în cursul prezentării mele. Bine, voi încerca să rămân la un nivel general și asta deoarece uh, Geologia este diferită în statele membre și bineînțeles că trebuie să fie găsite soluții specifice pentru fiecare uh, țară în parte. Și bineînțeles procesul uh, de luarea deciziilor în diferitele state este diferit. Și bineînțeles că nu putem crea o soluție bună pentru uh, fiecare. Deci, fiecare stat în parte trebuie să găsească o soluție potrivită pentru uh, contextul în care se regăsește. Haideți să vedem mai întâi de toate de ce uh, se dorește această depozitare geologică. De la bun început s-a constatat că există o serie de avantaje asociate acestei idei, și anume distanța între deșeuri și biosferă este mare. Mai apoi, avem acele bariere geologice capabile să închidă pur și simplu uh, substanțele periculoase sau uh, pur și simplu să uh, blocheze mișcarea acestora cu ajutorul apei. De asemenea, barierele geologice reprezintă un sistem de protecție pasivă și tocmai de aceea nu trebuie să fie uh, permanent controlate, nu trebuie să fie permanent uh, uh, reparate. Acest uh, sistem pasiv de siguranță este uh, obținut într-o perioadă relativ scurtă de timp și, de asemenea, este posibilă uh, ca stabilitatea și funcția, funcțiile uh, barierelor geologice uh, identificate într-un anumit zon, într-o anumită zonă să fie dovedite prin intermediul analizelor uh, biologice și naturale. S-a considerat la bun început că depozitarea geologică este o soluție ieftină. Bine, în momentul de față Um, analizele au uh, dus la cu totul alte concluzii. Însă, în orice caz, de la bun început s-a pus uh, accent pe acest tip de depozitare. Bine, de la bun început se știa de asemenea că acest tip de depozitare are nu doar avantaje, ci și o serie de dezavantaje. Acestea au de-a face cu uh, termenele lungi de timp care trebuie să fie luate în considerare, Să știe de asemenea că radioactivitatea elementelor uh, este valabilă pe o perioadă de un milion de ani. Uh, să știe însă, de asemenea, în momentul de față că există soluții pentru scăderea acestei perioade de timp. Și uh, de ce durata de timp lungă a gradului de, a prezenței caracterului radioactiv este o problemă pentru că nu se pot asigura, bineînțeles, elementele de securitate sau control pentru această perioadă lungă de timp. Însă, cea mai mare problemă este următoarea. Din pricina duratei lungi de timp, din, patria, din pricina sistemului foarte complex, este greu să dovedim valabilitatea și durabilitatea acestui tip de depozitare pe cale uh, matematică sau uh, pe calea analizelor de știință naturală. Asta deoarece nu putem să obținem toți factorii uh, necesari pentru crearea unor ecuații cât se poate declare. Și tocmai de aceea nesiguranța, gradul de siguranță este foarte ridicat iar în momentul în care s-a luat o decizie proastă, ea cu greu poate fi refăcută sau uh, înlocuită. Și tocmai de aceea persoanele care se ocupă de studierea acestui tip de depozitare, și anume depozitarea geologică, uh, încearcă în momentul de față să reduc, uh, reducă într-o manieră analitică și metodică gradul de nesiguranță implicat de depozitarea ecologică, uh, geologică. Încercăm pur și simplu să înțelegem tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce aduce cu sine depozitarea geologică. Dar toate acest proces, uh, bineînțeles, Uh, trebuie să fie discutate. De fapt, discuțiile acestea au fost uh, purtate de la bun început. În cadrul discuțiilor publice s-a ajuns la concluzia că trebuie să se găsească și alte alternative pentru depozitarea depozite, uh, deșeurilor uh, uh nucleare uh, Asta deoarece opinia publică, bineînțeles, își face teme, are temeri și este îngrijorată de posibilitatea creierea, creierii unui asemenea sit în apropierea așezărilor locale. Dar haideți să nu, să nu încercăm să dăm multe detalii în acest sens. În orice caz, există această dif- diferență între dorința opiniei publice de a asigura o garanție 100%, de protecție 100% și posibilitățile ce ne stau la dispoziție prin intermediul uh, depozitării geologice. Între uh, oamenii de știință și opinia publică s-au purtat așadar o serie de mm, discuții pe această temă. În anii 50-60 s-au uh, stabilit strategiile depozitarea finală a reprezentat în această perioadă cea mai importantă uh, soluție propusă. În anii 70 și anii 80 ai uh, secolului 20 s-au uh, stabilit programe naționale în diferite zone. Au uh, fost chiar demarate astfel de programe naționale. Însă, din păcate, în multe dintre zonele alese au apărut dezbateri aprinse la nivel de opinie publică. Din această uh, pricină, programele fie au fost oprite total, fie au fost întârziate sau implementarea lor a fost întârziată. Drept urmare, instituțiile responsabile au fost obligate să se ocupe și de uh, temerile exprimate de opinia publică. Și de atunci, în discuția privind uh, depozitarea geologică, au apărut noi uh, factori, noi elemente importante, și anume tocmai interesele unor actori, unor grupe de persoane ale populației din zonă. Adică, în momentul de față, aspectele etice și etnice sunt mult mai puternice în cadrul discuției pe ansamblu, în special în anii 90 am avut de-a face cu o continuare a dezbaterii. De atunci încoace, aspectele sociale și etice ale depozitării uh, sunt uh, elemente esențiale ale dezbaterii publice. Astăzi nu se mai por- poartă astfel de discuții. Din anii 80, uh, Astăzi nu se mai poartă discuții fără ca transparența, uh, gradul de participare, echitabilitatea și echitatea să nu fie considerate elemente uh, esențiale. Aceste elemente esențiale au fost introduse în discuțiile publice încă din anii 80. S-a decis uh, luarea în considerare a tuturor acestor um, temeri ale publicului și în special din anii 2000 încoace, o serie de instituții internaționale, despre care deja am auzit câte ceva, au început să, să se concentreze asupra acestor probleme pe ansamblu. Dați-mi voie să vă să menționez câteva programe uh, care au fost demarate, spre exemplu COVAM, uh, între 2000 și 2009. În cadrul acestui uh, proiect uh, s-a stabilit clar că temerile persoanelor de la fața locului trebuie să fie neapărat Uh, luate în considerare. Problema, problema esențială a acestor uh, discuții este următoarea. În momentul în care se discută strategia, adică într-o etapă preliminară, bineînțeles că populația de la fața locului și uh, actorii locali nu se simt afectați aceste persoane sunt implicate oarecum întâmplător în discuție și uh, devin mai acerbi abia în momentul în care decizia apare pe firmament. Abia în momentul de, uh, respectiv, într-un moment foarte târziu, practic în cadrul discuției, acest, acești actori, aceste, acești indivizi își dau seama într-adevăr de importanța problemei și discuției. Din uh, discuția și evoluția discuției la nivel istoric, trecem următorile, următoarele concluzii. Vedem care este atitudinea populației, populației per ansamblu. De fapt, vă, vă voi da un exemplu uh, din Germania. Este vorba despre un sondaj uh, organizat în 2002. Este vorba, una dintre întrebări este tocmai mm, modul în care percep cetățenii uh, depozitarea finală. Vedeți acolo că 53% uh, dintre persoanele intervievate au considerat că această soluție trebuie să fie implementată foarte urgent. În momentul în care indivizii au fost Uh, întrebați în ce măsură ar fi de acord cu realizarea unui astfel de depozit final în zona în care trăiesc, vedeți că 80,6% 80, dintre intervievați au spus că nu, nu acceptă lucrul acesta. Deci vedeți această diferență între da, suntem conștienți de importanța problemei și nu, nu dorim ca un astfel de depozit final să fie construit în zona noastră. Aceasta este practic paradigma pe care trebuie să o rezolvăm în momentul de față. Și astăzi, în anul 2010, Uh, în rezultatele uh, publicate uh, după prelucrarea propunerii de directivă, vedem care sunt preferințele opiniei publice. Pe de o parte, se, doresc, se dorește protejarea uh, generațiilor viitoare, peste 80% dintre intervi, uh, intervievanți doresc lucrul acesta, se dorește transparență, peste 60% dintre intervievanți doresc asta. De asemenea, uh, opinia publică trebuie să fie inclusă în procesul decizional, uh, dar doar 36,5% dintre persoane consideră că uh, depozitarea geologică este soluția potrivită. Deci vedeți că uh, depozitarea geologică se lovește de refuzul uh, opiniei publice pe ansamblu, de refuzul ONG-urilor care nu care luptă împotriva acestei, acestui tip de soluție să vă dau aici o listă cu uh, recomandări uh, realizate sau compilate în cadrul uh, proiectului COVAM. Vă atrag asem, atenția asupra punctului D. Să fii concis în, din punct de vedere tehnic și de asemenea social. Deci, tot toate uh, aspectele tehnice trebuie să fie incluse în procedură și, de asemenea, toate opiniile trebuie să fie incluse în decizie. De asemenea, uh, participare echitabilă, o altă dorință a celor uh, intervievați și, de asemenea, luarea în considerare a tuturor opiniilor actorilor. Acestea sunt recomandările care au fost uh, compilate și domnul Riote deja a vorbit despre Uh, dreptul de veto care ar oferi uh, opiniei publice posibilitatea de a se implica în procesul uh, decizional. Care sunt consecințele tuturor acestora asupra procesului de selecționare a locurilor de depozitare? Astăzi, în discuția cu privire la depozitare, trebuie să se introducă și următorul aspect. Depozitarea este cea mai sigură soluție uh, în momentul de față. Depozitarea trebuie să fie uh, considerată sau gândită în așa fel încât să respecte toate structurile geologice din respectivul stat. De asemenea, Trebuie să fie luată în considerare în discuție toate aspectele etice și sociale. E greu ca toate acestea să fie incluse de la bun început în discuție, pentru că, după cum vă spuneam, uh, în etapele inițiale, opinia publică nu se simte vizată. vizată. Tocmai de aceea sunt necesare informații, sunt necesare campanii de conștientizare a importanței uh, a acestor teme. Trebuie să se depună eforturi pentru ca, pe de o parte, ideea, soluția să fie acceptată de către opinia publică de la fața locului, însă, în același timp, opinia de la fața, publică de la fața locului trebuie să înțeleagă toate avantajele care ar putea decurge în sensul dezvoltării regionale de pe urma creierii unui astfel de depozit geologic. Deci, Bineînțeles, în momentul de față se încearcă găsirea unei soluții sigure. Avem această soluție în momentul de față, uh, este cea mai sigură pe care o, o deținem. Însă problema importantă în implementarea soluției este tocmai includerea atât a uh, detaliilor tehnice, cât și a detaliilor uh, aspectelor sociale și, și etice în procesul decizional. Deci toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare în momentul în care se uh, evaluează și se, se selectează un anumit sit de depozitare. Trebuie să fie uh, comparate avantajele și dezavantajele, ambele sunt necesare, pentru că altfel nu se poate ajunge nici, la nicio concluzie. Din uh, punctul meu de vedere, uh, Principiul esențial care trebuie să fie luat în considerare în acest proces este siguranța mai întâi de toate. Acesta este principiul care trebuie să fie implementat. Doar dacă acest principiu este implementat, oamenii pot fi convinși cu ajutorul unor uh, argumente solide că, deși nu-și doresc neapărat lucrul acesta, ar trebui să accepte crearea unui uh, depozit în apropierea zonelor în care locuiesc. Aceste argumente solide pot fi uh, uh, prezentate doar în cazul în care sunt prezentate în detaliu toate criteriile care au dus la selecționarea respectivului uh, sit. Principiul siguranța, siguranța mai întâi de toate implică de asemenea luarea unei decizii abia în momentul în care nu mai există niciun fel de nesiguranță legată de uh, luarea unei decizii propriu-zise. Adică în momentul în care toate diferențele existente și toate punctele, semnele de întrebare și comparațiile existente între diferite posibile situri dispar în totalitate, se poate lua o decizie. Clară. Așadar, există o serie de, de uh, principii. În cadrul uh, programului COVAM au fost în decursul a trei ani de zile uh, dezvoltate o serie de recomandări și de asemenea principii. Asta pentru a-i convinge pe oameni să accepte punerea în mișcare a unor procese cât se poate de concrete. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Ähm, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Vă mulțumim la rândul nostru. Acesta fiind spus, am încheiat prima rundă de discuții, iar acum, stimați colegi, aveți posibilitatea de a adresa întrebări suplimentare pentru a primi eventual detalii, informații suplimentare. Domnul Tsukalas este primul. V-aș ruga să puneți întrebări cât se poate de concise pentru ca și răspunsurile să fie la fel de concise. Domnule Tsukalas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc și experților care ne-au dat ocazia de a asculta informații foarte interesante și foarte utile, care sunt uh, legate de munca noastră de aici. Eu am următoarea întrebare, domnule președinte. Chiar și în abordarea noastră cea mai optimistă, mai ales ținând cont de ce a spus domnul Tomauske în legătură cu eliminarea oricărui fel de radiație în următoarele mii de ani, ceea ce este bine, pentru că altfel am vorbit de siguranța milioane de ani. În ceea ce privește eliminarea geologică menționată de domnul Apple, care este un fel de mix de știință și de preocupări sociale. Sigur că și pentru noi aceste preocupări sunt foarte mari și ținând cont de toate informațiile pe care le avem acum la dispoziție, se pare că dacă vom continua uh, Uh, ace la uh, același grad de dezvoltare ca și până acum și uh, vom ajunge să trăim până în 2025 într-o lume cu 8 miliarde de oameni în care se dezvoltă foarte mult zonele din Asia și din Asia-Pacific și dacă vom folosi electricitatea în același ritm ca și până acum, uh, atunci nevoile energetice ale omenirii vor crește foarte mult. Și trebuie să ținem cont de faptul că sursele de energie alternative se află acum abia într-o fază embrionară. De aceea se pare că energia nucleară va fi o soluție. Energia nucleară este privită cu foarte mari preocupări, foarte mari suspiciuni. Mai ales Știm că Bill Gates a atacat formele de energie alternativă, care ne oferă doar 10 până la 12% din necesarul energetic de până acum. Bill Gates s-a exprimat împotriva situației actuale și a făcut propuneri de a finanța alte uh, Uh, posibilități de dezvoltare de surse de energie alternative. Eu v-aș întreba ce părere aveți despre această dezvoltare de surse de energie alternative și uh, ținând cont și de energia nucleară și de posibilitățile din acest domeniu și de ritmul de dezvoltare existent acum. Ce fel de riscuri și provocări ne așteaptă pe viitor? În Europa, în America de Nord și ținând cont de posibilitățile de acum, și de problemele foarte importante. Mulțumesc! Eine Frage an um, Herrn Thomas. Două întrebări uh, adresate domnului Tomauske. Și anume, în ce stadiu de dezvoltare se află aceste reactoare pentru partiționare sau transmutație și în ce state? În Belgia, spre exemplu, nu am auzit că mirha ar fi avansat. Cât de scumpe sunt reactoarele acestea sau proiectele acestea de reactor? Cine le, finanția, le finanțează? Și care sunt statele în care transmutația se folosește deja în uh, strategia de privind uh, uh, eliminarea deșeurilor nucleare și o întrebare dom- către domnul Riote și una către domnul Apel. Mă refer la depozitarea geologică, care uh, este prezentă și în propunerea de directivă a domnului comisar Oettinger. Uh, am auzit prezentări din partea dumneavoastră pe această temă și am aflat că există multe state între care există un consens și anume acela că, acela că depozitarea geologică de mare adâncime este cea mai bună soluție. Aș dori să aflu de la cei doi profesori cine a obținut acest uh, consens și cât de consensual este consensul, cât de uh, de acord sunt toți cu, acest, uh, cu această soluție. Există deja o licență socială, dacă îmi permiteți, cu privire la această depozitare geologică sau acest consens a fost atins, obținut undeva în afara discuției publice. Și de asemenea aș dori să aflu Domnule Riotă de la dumneavoastră și de asemenea uh, domnule Apple de la dumneavoastră, care sunt țările în care deja depozitarea geologică a deșeurilor înalt radio, uh, radioactive uh, este realizată deja, adică care sunt statele în care aceste proiecte sunt foarte Uh, avansate, în ce state au fost întrerupte procedurile de acest gen. De asemenea, o altă informație pe care mi-o doresc. Și domnul Apple, de asemenea, spunea, uh, spre exemplu, că și uh, că în Germania există mari uh, um, mari opo- sau o puternică opoziție prelucrării deșeurilor uh, energetice uh, nucleare și de asemenea uh, aș dori să aflu care este părerea lui cu privire la aceasta. Da, dați-mi voie să pun și eu o întrebare la rândul meu. Este o problemă foarte, foarte interesantă și tocmai de aceea, domnule Tomasche, uh, în ce măsură ne putem gândi la un calendar? Care este calendarul logic în cadrul acestui proiect prezentat de dumneavoastră? Ce poate fi obținut până când? Urmează doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ați organizat această audiere, mi se pare foarte oportună. Și am câteva întrebări. Mai întâi am întrebări pentru domnul Tomauske. Uh, Aș vrea să-i adresez lui prima întrebare. Ce proiect, proiecte din cele menționate sunt parte din S-Free List, din lista S-Free. Și uh, aș vrea să cunosc și calendarul. Eu am înțeles că uh, proiectele de pe lista S-Free trebuie să uh, progreseze. Uh, în, vor intra noi, noi proiecte pe această listă, dar se pare că există o problemă în faza de implementare și că nu se trece de la vorbe la fapte. Aș dori să adresez o întrebare generală vorbitorilor. Atunci când vorbim de gestionarea deșeurilor uh, înalt radioactive, probabil că una din principalele chestiuni care trebuie să fie decisă uh, Uh, este următoarea. Trebuie să acționeze fiecare stat membru singur sau putem găsi o soluție uh, mai uh, comună și anume să fie mai puține situri de depozitare decât state membre. Și care credeți că ar fi numărul de numărul optim de situri de depozitare în Europa? Pentru că în procesul decizional, energia este de nivel național și cu cât uh, vor fi mai puține state membre care folosesc energia nucleară, cu atât va trebui să modificăm mai mult procesul decizional. Și apoi, încă o observație, e foarte bine să se facă cercetări la nivel local, regional și național, dar de îndată ce se trece la nivel transnațional, procesul decizional trebuie să fie adaptat. Iar uh, acordul publicului trebuie să fie uh, analizat. Deci cum priviți această problemă? Pentru că eu cred că uh, trebuie să răspundeți la aceste chestiuni. Colegă Brezina. Já mám velmi Domnul Brezina. Částečně se na to zeptala už paní Rebecca Hart. Mulțumesc, am o întrebare foarte simplă care a fost deja uh, adresată parțial de Rebecca Harms. Pe baza acestor cercetări, puteți să faceți o estimare legată de costurile, să spunem, pentru procesarea unei tone de deșeuri nucleare prin transmutație ca să uh, se elimine nucleii cei mai radioactivi? puteți face uh, o estimare economică pe baza acestor cercetări, adică care va fi uh, povara financiară în ceea ce privește creșterea prețului la electricitate. Aveți astfel de uh, estimări? Danke, Frau Jordan Sizli. Mulțumesc, doamna Jordan Sizeli. Hvala lepa, um, predsednik, in hvala za zelo zanimive. Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Eu cred că în Europa și în lume în general ne confruntăm cu un paradox în ceea ce privește provocările majore, cum ar fi schimbările climatice, sistemele sociale și, de asemenea, energia nucleară și depozitarea deșeurilor uh, nucleare. Pentru că uh, oamenii știu exact ce trebuie făcut și oamenii cer guvernelor și politicienilor să facă ce trebuie, dar uh, Uh, știu că asta nu se va întâmpla de fapt. Haideți să vedem care este situația electricității. Cumpărăm uh, mașinării scumpe, ne supraîncălzim casele, lăsăm aparatele electrice să meargă tot timpul, lăsăm lumina aprinsă și în același timp cerem politicienilor să acționeze. Cred că acesta este un paradox pe care trebuie să îl rezolvăm și trebuie să se facă ceva. Cred că lumea academică, industria și politicienii trebuie să înceapă să vorbească mult mai serios despre aceste probleme. Nu trebuie să ne gândim la cum să spunem lucrurile ca să sune așa cum vor oamenii să sune, cum vor, să le spunem ce vor să audă. Trebuie să acționăm, ce, să acționăm concret și să ținem cont de ce se întâmplă în lumea înconjurătoare. Și trebuie să ne gândim cum anume procesul de luare a deciziilor pe aceste chestiuni majore poate să includă mai mulți actori. Trebuie să ne gândim la standarde, trebuie să ne gândim la generarea de electricitate, ce surse vrem să folosim și cum ne vom uh, asigura că se dezafectează în mod nepericulos toate centralele uh, nucleare. Apoi, în legătură cu ce au spus uh, ceilalți vorbitori, aș vrea și eu să știu mai multe despre transmutare despre transmutație. Vreau să știu care sunt principalele obstacole. E vorba de cunoaștere, de fonduri sau de altceva. Domnule Tomausche, ați spus că veți avea nevoie de încă 20 de ani. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că problemele se rezolvă mai repede. Trebuie să ne ocupăm de deșeurile uh, radioactive alt radioactive mai repede și trebuie să vedem uh, Cine va investi în aceste proiecte? De unde o să vină banii? Sectorul privat nu va investi pentru că deșeurile înalt radioactive trebuie să fie puse undeva. Așa că va fi o povară mare și pentru bugetele publice. Eu vă rog să-mi răspundeți și întrebarea adresată de Rebecca Harms este și ea foarte importantă. Transmutația ne permite să ne ocupăm de deșeurile nucleare, așa cum ne ocupăm și de alte deșeuri. Este o formă de reciclare. Și în al treilea rând, ce se întâmplă cu statele care nu au condițiile geologice necesare pentru depozitarea geologică. Există o posibilitate de inițiative regionale în acest sens. Eu mi-amintesc că au fost niște inițiative similare pentru statele din Europa Centrală cu 15 ani în urmă. Și uh, totul era foarte bine și frumos uh, la nivelul discuțiilor, dar când s-a pus întrebarea unde să fie acest sit de depozitare, totul s-a oprit. Și mai am și un comentariu în încheiere. Domnule Apple, ați menționat că siguranța e cea mai importantă și eu sunt de acord cu asta, nu numai în legătură cu depozitarea deșeurilor, ci și în ceea ce privește operarea centralelor nucleare. Dar nu credeți că, de fapt, noi facem altceva dacă uh, în ceea ce privește acceptarea socială a uh, implementării acestor operațiuni. Cred că sistemul este de așa natură încât accepta, acceptarea socială este pe primul loc. Și în ceea ce privește acceptarea socială, Opiniile experților nu sunt luate în calcul. Mulțumesc. Also würde jetzt mal bitten, dass wir versuchen. Bine. Atunci haideți să vedem care sunt răspunsurile la aceste întrebări. Să începem mai întâi cu domnul Apple, mai apoi urmează domnul Riote și uh, tratăm transmutația separat. Asta pentru a nu uh, face o plăcintă aici, o varză. Da, domnule Apple. Uh, Doamna Hans mă întreba care sunt statele în care există acum un consens cu privire la depozitarea finală. Bineînțeles uh, că totul depinde de persoana cu care vorbești, de persoana pe care o întrebi. În general, uh, depozitarea finală sau variantele acesteia, acesteia obțin un grad de acceptare mai ridicat, nu putem vorbi despre consens în acest context, pentru că oamenii fie evită uh, să, proteste, să protesteze, fie sunt de acord, dar nu sunt niciodată întru totul de acord. Uh, Așadar, acest uh, grad mare de acceptare se regăsește în acele zone în care oamenii se simt luați în considerare și acolo unde procesul decizional uh, are la bază tocmai uh, acest grad de acceptare ridicat al, al cetățenilor avem de-a face cu un astfel de grad de acceptare ridicat acolo unde procedurile sunt foarte bine explicate, sunt foarte transparente. sunt foarte transparente. Și acolo unde se oferă posibilitatea tuturor uh, celor care ar putea fi aplicați uh, să se exprime. Deci nu vă pot neapărat oferi un răspuns cât se poate de clar. Statele cele mai uh, avansate din acest punct de vedere pot fi stabilite pornind de la etapa în care se află procedurile acolo, în fiecare stat, în parte. În Germania, spre exemplu, uh, suntem foarte avansați, însă, în momentul de față, spre exemplu, uh, tot în Germania, discutăm dacă despre situl ales, dacă va rămâne acel sit, dacă găsim altceva. Deci, prin urmare, nu vă pot oferi răspunsuri cât se poate de concrete. Uh, Important este modul în care au fost puse la punct fiecare etapă în parte. Uh, important este modul în care a fost creată o procedură uh, de luarea unei decizii cu privire la uh, strategia de urmat și, de asemenea, cu privire la alegerea sitului și Statele Unite trebuie să fie lăsate oarecum la o parte pentru că procedura lor este cu totul diferită de cea europeană. Însă, din punctul meu de vedere, metoda elvețiană pentru uh, uh, pentru deșeurile înalt radioactive este cea mai uh, cea mai avansată în momentul de față. Au avut probleme și ei în anii 70-80 pe vremea aceea, opinia publică a fost uh, împotriva acestor, acestei soluții. Cantoanele și reprezentanții uh, cantoanelor au fost, uh, au, au fost deloc de acord cu această soluție și, ca urmare a acestei decizii luate la nivelul cantoanelor, uh, Uh, guvernul federal a fost obligat să demareze o discuție la nivel național cu privire la uh, depozitarea deșeurilor nucleare. Nu s-a ajuns în urma discuției la o, o soluție consensuală. S-a cons- constituit un grup de experți cum se face în uh, cazuri uh, de genul acesta, și acel grup de experți a avut misiunea de a se asigura că, din punct de vedere al securității, toate obiectivele care uh, sunt uh, puse în legătură cu formațiile geologice sunt respectate, dar în același timp uh, sunt uh, luate în considerare și toate îngrijorările exprimate de uh, societate pe ansamblu. Pe baza acestor lucrări s-a făcut o propunere. Această propunere a devenit bază a legii care a urmat să fie promovată, iar pe baza acestei legi promulgate au fost uh, create procedurile de alegere a sidurilor. Deci, pe baza acestui discurs, uh, acestei discuții la toate nivelurile și de asemenea pe baza uh, discuțiilor putat, purtate cu statele învecitate, învecinate, vedem că se poate totuși Uh, pornind de la acest uh, exemplu elvețian, să se găsească o soluție. În același fel, în, Scandina- în peninsula Scandinavă, spre exemplu, s-a demarat deja un astfel de proces în Finlanda și în Suedia. Și s-ar putea ca acest proces să fie încununat de succes. Care este motivul pentru acest succes? După părerea mea, dreptul de veto, cel puțin în, în Suedia. În, în alte state nu avem acest drept de veto. În Elveția a existat dreptul de veto nu mai există în momentul de față. În orice caz, vedem că există o cultură a implicării a opiniei publice în procesul decizional. decizional. Asta în Suedia. Bine, um, Criticile au continuat să existe, însă procesul demarat în Suedia ne dă încredere în viitor. După aceea, a, a treia întrebare, sincer să fiu, nu mai știu la ce se referea în mod concret. Am înțeles că era vorba despre reciclarea deșeurilor nucleare sau ceva de genul acesta. Ce întrebasem eu? Întrebasem cum se prelucrează în momentul de față lucrurile acestea, cum sunt, cum uh, recuperarea uh, Uh, reciclarea uh, deșeurilor uh, sau anumitor elemente ale deșeurilor nucleare este, sunt ele teme incluse în procesul decizional, spre exemplu. În, în Germania, spre exemplu, în, din depozitul final ASE se dorește reciclarea unor elemente uh, nucleare. Da, a fost o discuție intensă pe tema aceasta în Germania. Sperăm că noile reguli privind securitatea vor fi respectate și în Germania și vor fi uh, uh, vor permite practic uh, folosirea sau vor face obligatorie folosirea unor can- canistre și a unor containere care să poată să fie durabile, cel puțin pe o perioadă de pe o perioadă de cel puțin 500 de ani. Deci 500 de ani respectivele deșeuri să poată fi recuperate și reutilizate. Bun, aceste teme sunt uh, puse în discuție, însă pe uh, perioadă pentru o perioadă scurtă de timp. Adică aceste caractere trebuie să fie asigurate pentru o perioadă scurtă de timp, nu pe termen nedefinit. Și asta deoarece există o perioadă scurtă de timp în care deșeurile ar putea fi repreluate din depozitele finale pentru a fi reprelucrate. Bine, deci e clar că uh, Uh, nimeni nu-și dorește ca aceste caractere să fie uh, asigurate pe termen nelimitat, pentru că nu s-ar putea asigura uh, gradul de protecție ridicată pe care ni-l dorim. Ce s-a întâmplat în Elveția, spre exemplu? În, în, pro, în Elveția s-a purtat o dezbatere, bineînțeles, și pe tema aceasta și s-a demonstrat că depozitul final așa cum a fost el conceput, funcționează într-o manieră foarte, foarte sigură. Gradul de protecție pe care îl oferă este unul ridicat. Bine, dar procedura per ansamblu este deosebit de complexă. Se dorește asigurarea caracterului de uh, uh recuperare a deșeurilor uh, Um, nucleare, însă uh, deocamdată nu s-a luat nicio decizie finală. În uh, zona scandinavă se analizează acum siturile care ar putea face posibilă garantarea acestor caractere. O altă soluție ar uh, fi crearea de sisteme care să permită, practic, recuperarea deșeurilor în orice moment cu, cu putință. Bine, dar aceste sisteme nu există în momentul de față. Uh, deci, aceste caractere se doresc, însă, din păcate, principiile tehnice și, de asemenea, so- um, juridice și sociale sunt uh, deosebit de complexe și, prin, în momentul de față, nu s-a ajuns la un echilibru în adevăratul sens al cuvântului între toate aceste uh, elemente și aspecte. Doamna Herze Herzog a întrebat de asemenea dacă fiecare stat mic în parte trebuie să decidă Uh, crearea unui, uh, unui sit de depozitare pe propriul său uh, teritoriu. Sau n-ar fi mai bine, spunea doamna Herzog, să se creeze soluții com- în comun. Pentru mine, o persoană care se ocupă de securitate și de asemenea pune accent și pe soliditatea din punct de vedere sol, social a luarea unei decizii de genul acesta, uh, nu există decât o, o soluție și anume toți cei implicați trebuie să fie implicați în discuție sau toți cei vizați trebuie să fie implicați în solu- soluție, în decizie și de asemenea toate regulile existente trebuie să fie, să fie respectate. Este uh, o situație foarte dificilă. Vorbim despre state mici care produc energie electrică cu ajutorul industriei atomice. Uh, și care trebuie să se debaraseze, uh, debaraseze de deșeurile nucleare astfel uh, rezultate. În momentul de față, în momentul de față, um, situația este dificilă pentru că aceste state mici trebuie să se debaraseze, să, să exportă oarecum aceste deșeuri. Poate că o soluție în comun ar fi foarte, foarte bună, însă, bineînțeles, toată lumea trebuie să fie implicat, implicată. De asemenea, acceptanță, gradul de acceptanță sau de acceptare. Eu nu am folosit această, această expresie pentru că, v-am spus, nu, nu există niciodată acceptare 100%. Am încercat uh, să spun doar că uh, nu putem avea o soluție pentru toți, valabilă pentru toți. Uh, există diferite condiții în diferitele state membre. Însă am putea să încercăm să creăm un fel de cadru uh, comun pentru toți. Un cadru comun care să pornească de la premisa că siguranța este înainte de toate. Uh, și gradul de acceptare înalt este obținut în momentul în care toată lumea este implicată în discuție. Urmează domnul Riote. Vă mulțumesc. Da, în mare, domnul Apple a vorbit deja despre toate punctele care sunt uh, uh, puse în discuție, practic, în, uh, la nivel internațional. Dacă ne întrebăm unde este consensul, ei, care este răspunsul la care ne gândim în mod uh, automat? Suedia, Su, uh, Germania, de asemenea, Elveția și, de asemenea, în Canada avem uh, un astfel de consens. În Canada am avut un program de depozitare care s-a schimbat radical în urmă cu 3-4 ani de zile și uh, această modificare a programului de depozitare s-a realizat în urma implicării în discuții a întregii opini opinii publice canadieze, canadiene în urmă cu doi ani de zile și această discuție a, a generat consensul acesta, bineînțeles, imperfect, care a, a fost obținut în uh, Canada. Așadar, uh, SUE în ceea ce privește evoluția, gradul de, sau cât de evoluate sunt statele. Cele mai evoluate din punctul ăsta de vedere sunt Suedia, Franța, Germania, după părerea mea. Suedia, Finlanda, cooperează în momentul de față, își doresc ca în următorii 10 ani să fie implementat un astfel de sit, să fie dat în funcțiune un astfel de sit și de asemenea și în Franța avem aceeași uh, situație. În ceea ce privește reciclarea, posibilitatea de reciclare și reobținere. Da, în multe state prin lege sunt precizate măsurile necesare în acest sens. Bine, dar uh, aceste prevederi sunt diferite de la stat la stat. Spre exemplu, în Franța se cere re, uh, reciclarea prin, uh, în legea privind depozitele finale, însă de asemenea în anul 2009 a existat o, o, un sondaj de opinie sau o discuție la nivel național foarte importantă care ar trebui să ducă la modificarea, amendarea acestei legi. În ceea ce privește sistemele de depozitare regionale, ei, e o întrebare foarte dificilă. Domnul Apple deja a spus că aceste soluții uh, complică complică întreaga procedură pentru că avem nevoie de uh, transparență, de uh, implicarea tuturor uh, actorilor și, as, de asemenea, soluțiile tehnice sunt mult mai complexe dar, bineînțeles, pe baza bunelor practici s-ar putea pune pe picioare astfel de sisteme regionale de depozitare. În ceea ce privește statele care nu produc uh, multă energie electrică prin uh, in, industria atomică, uh, nu trebuie decât să ne uităm la Finlanda. Finlanda este exemplu uh, superb în acest sens. Finlanda nu, nu are o industrie atomică foarte puternică, însă cu toate acestea, Finlanda dorește să creeze un propriu sit de depozitare, ceea ce e o soluție foarte, foarte bună. Uh, din punct de vedere economic, este o, o soluție foarte, foarte bună. Pe de altă parte, există state, precum Elveția, care luptă în continuare pentru soluții regionale, însă există de asemenea exemple naționale care își demarează uh, propriile programe într-o manieră foarte eficientă. În ceea ce privește siguranța și acceptanța socială, da, ca și, uh, după cum spunea domnul Apple, siguranța mai întâi de toate. Însă, pe de altă parte, se pune întrebarea câtă siguranță cât, uh, ce grad de siguranță este suficient și în momentul în care încercăm să, să răspundem la această uh, întrebare, ne dăm seama cât de dificil este, dificilă este găsirea unui răspuns. Ce știm noi despre ceea ce s-a va întâmpla peste 100 uh, de mii de ani? Vor mai fi la fel de bune soluțiile noastre de siguranță atunci? Deci, uh, răspunsul la aceste întrebări este esențial, esențial pentru a obține un grad de acceptanță ridicat. În ceea ce privește întrebările domnului Tsukalas, uh, energiile alternative. În acest sens, este important, după părerea mea, să ne gândim la și să evaluăm sistemele uh, de producătoare de energie per ansamblu. Cred că, cel puțin în ceea ce privește energia atomică, știți că în majoritatea statelor există deja discuții cu privire la închiderea uh, centralelor depășite și uh, uh centralelor nucleare depășite și investițiile uh, uh, ar trebui să se realizeze mai degrabă în energiile uh, regenerabile. Domnul Tomauske, acum, cu privire la toate informațiile uh, Uh, cerute. Da, domnule Roy, în ceea ce privește transmutația, care e situația în momentul de față, cât mai durează și cât costă toate astea și cine trebuie să financeze toate astea. Așadar, pe rând, mai întâi facem o diferență între partiționare și transmutația, care este pro- uh, procesul fizic. Acum să ne gândim la partiționare. În acest context, care este principiul? Uh, plutoniul și, de asemenea, uraniul americiu și curiniu, curiul, trebuie să fie uh, trebuie să fie tratate separat. Avem deja procesul necesar Acum trecem de la, de la laborator la utilizarea procedurii la nivel tehnic. În momentul de față, după părerea mea, francezii sunt cei mai avansați în acest domeniu. se dorește ca în anul 2012 să se poată uh, utiliza această procedură la nivel industrial. Uh, ca experiment. Însă implementarea acestei, acestui proces la nivel larg uh, se va realiza cândva uh, după 2015. În ceea ce privește transmutația, deci uh, procesul fizic, procesul fizic în sine este înțeles de noi, dar va trebui să continuăm cercetările. Există deja o serie de elemente pe care trebuie să le conștientizăm în adevăratul sens al cuvântului și să le putem implementa per, uh, pe, uh, mai târziu. Trebuie să stabilim în ce măsură neutronii rapizi au un uh, efect asupra americiului, curiului, etc. Deci procesul per ansamblu e cunoscut de noi, înțeles de noi. Se pune însă, în, însă întrebarea cum putem să ardem uh, atinidele minore Uh, acest uh, proces nu trebuie însă, ne dăm seama acum, să, uh, să pornească de la achinidele acestea de la bun început, ci trebuie să se, folose, să se folosească combustibil special trebuie, care trebuie să fie introdus treptat pentru eliminarea acestor achinide. dar bine, această temă este mult, mult prea complicată. Așadar, în momentul de față, după cum spuneam, înțelegem procesul fizic în sine. În ceea ce urmează, trebuie să, să creăm un, uh, o instalație care să aibă o uh, capacitate termică de 15 până la 100 de de megavați. Belgia a susținut că este dispusă să, să investească în, într-o asemenea instalație. De asemenea, există o serie de parteneri invitați să ia parte la acest proiect, însă trebuie să ne dăm seama în ce măsură acești parteneri vor, sunt viabili sau sunt dispuși într-adevăr să participe. Uh, această instalație însă este una demonstrativă doar. După demararea acestei etape de demonstrație și dacă pe, par, pe parcursul a 10 ani vom putea să dea în fun, în, uh, în funcție această instalație vom mai avea nevoie de 10 până la 10, uh, de 5 până la 10 ani pentru a înțelege pe ansamblu procesul, pentru a pune în funcțiune instalația și pentru a trage toate concluziile necesare, concluzii necesare care ne-ar putea ajuta mai apoi să trecem la nivel industrial. Așadar, dacă e să fiu întrebat cât, va dura, cât vor dura toate astea, vă dau un răspuns e drept foarte optimist și răspunsul meu este următorul. Nu vom reuși să ajungem la o soluție finală înainte de anul 2030. Asta ținând cont de întregul proces decizional de natură politică ce trebuie să stea la baza uh, implementării acestei uh, tehnologii. În ceea ce privește uh, finanțarea, ei, proiectul în sine este pozitiv din punct de vedere energetic. Prin urmare, încercăm să aflăm modul în care costurile pot fi acoperite de profitul încasat prin uh, crearea de energie electrică în cadrul acestor procese. Dar bine, toate chestiile astea trebuie să fie în continuare discutate discutate și cercetate și în uh, plutoniu și în americiu, curiu, uh, curiu etc. există mult, multă energie care poate fi obținută și care poate fi vândută și astfel această energie ar putea să acopere o parte din costuri sau profitul încasat din această energie poate acoperi o parte din costuri. În ceea ce privește transmutația, așadar, e clar că trebuie să depunem eforturi susținute. Se spune, s-a spus deja că toate, toate aceste procese durează de ceva vreme încoace și, vor, și durează mult. Da, e drept, dar trebuie să recunoaștem de asemenea și faptul că până în momentul de față nu am beneficiat neapărat de tot sprijinul necesar pentru a accelera procesele. Bine, dar avem și alte alternative. Pe lângă uh, transmutație trebuie să studiem și alte concepte. Trebuie să stabilim măsura în care alte concepte ar putea să ducă la reducerea substanțelor cu uh, viață lungă. Trebuie să cercetăm spectrul neutronilor, spre exemplu, care este necesar pentru fiziune. În reactorii cu apă ușoară existenți deja, am putea să aflăm, să cercetăm modul în care acești, acest, spectru, acest spectru al neutronilor poate să fie să fie uh, înțeles pentru scăderea duratei de viață a tuturor acestor substanțe. Bine, aceasta este o temă care uh, este deja pe agenda de lucru a cercetătorilor. Și un alt aspect care a fost luat deja în considerare este uh, folosirea transmutației și în sau cercetarea transmutației în toate, în toate tipurile de reactoare existente în momentul de față. Însă, în orice caz, până în anul 2030, noi sperăm să ajungem la un fine al discuțiilor noastre. În ceea ce privește uh, reciclarea, uh, dați-mi voie să spun și eu ceva, pentru că depozitarea finală este o, o temă care e foarte importantă pentru mine. Haideți să vedem. În Germania, în Germania, în momentul de față, reciclarea este un obiectiv în sine. Există deja o serie de principii de securitate formulate în acest uh, sens, să ne întrebăm care uh, și uh, respectarea acestor standarde este practic uh, o condiție sine qua non pentru obținerea autorizațiilor de construcție a siturilor în sine. Această procedură trebuie să arate cum anume se va asigura durabilitatea pentru următorul secol. În ceea ce privește uh, siturile alternative, Mm -hmm. Am analizat aceste chestiuni mai mult timp, însă trebuie să vedem ce uh, s-a întâmplat în ultimii 20-30 de ani. S-a discutat foarte mult până acum în diferitele regiuni și deci trebuie să ținem cont de această experiență și trebuie să știm cum anume să ținem cont de toate aceste informații. După cum spunea și domnul Apple, nu putem să uh, aruncăm la gunoi tot ce s-a făcut până acum. Poate că pe viitor vom găsi situri mai adaptate decât cele alese până acum, însă am mari îndoieli. nu vom putea pe plan tehnic să știm niciodată sigur 100% dacă un sit e mai bun ca altul. Până la urmă va fi o decizie politică, asta voiam să vă spun. Bun, astfel se încheie prima rundă, am uh, respectat timpul aproape perfect. Mulțumesc pentru întrebări și pentru uh, informații și pentru răspunsuri. S-a răspuns la multe întrebări, nu se poate răspunde la toate. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și să-i rog pe următorii experți să vină aici cât mai repede. Mulțumesc mult! Ja, meine Damen und Herren, damit wir zügig weitermachen. Doamnelor și domnilor, haideți să trecem mai departe. Am să îi salut acum pe următorii trei experți. Strategia pentru uh, deșeurile înalt radioactive și, în primul rând, vreau să-l rog pe domnul Patraca din Finlanda, fostul CEO de la Posiva, să ia cuvântul și vă rog să respectați timpul în măsura posibilului. Aveți cuvântul, vă rog. Mr. Chairman, I have two sets of slides. First, I will speak about our... Voi vorbi mai întâi despre experiențele noastre din Finlanda, mai ales vis-a-vis -vis de gestionarea combustibilului uzat și apoi am câteva slide-uri privind Forumul European pentru Energie Nucleară. Voi începe această prezentare cu o imagine generală a felului în care se pune în aplicare gestionarea deșeurilor în Finlanda. În acest moment avem două companii, Teoli Voima și Fortum, Teolosima uh, construiește și o nouă, un nou centru pentru eliminarea deșeurilor. Uh, companiile sunt cele care fac gestiona, se ocupă de gestionare și există două depozite care uh, se ocupă de aceste genuri de deșeuri. În ceea ce privește deșeurile de combustibil uzat, ele sunt uh, păstrate în uh, unități intermediare și eliminarea lor finală este realizată de compania din care provin eu, Posiva, care este responsabilă de eliminarea finală după această depozitare intermediară. Posiva a luat ființă în 1995 proprietatea revenind 60% uh, companiei Teolisund în Voima și 40% Fortune Power în Oi. Misiunea este elaborarea, autorizarea și punerea în aplicare a um, eliminării sigure a combustibilului uzat. În prezent ne concentrăm pe depunerea documentelor pentru autorizarea construcției din 2012. Caracterizarea sitului se referă la un uh, sit uh, subteran o altă problemă este uh, proiectarea acestor centre și cercetarea și evaluarea siguranței pe termen lung. Compania dezvoltă competențe și capacități pentru punerea în aplicare a eliminării finale. Personalul numără cam 150 de persoane, dar dacă includem și subcontractanții, Uh, suma lor ajunge la 300 de persoane. Cheltuielile anuale sunt aproximativ 60 de milioane de euro folosite în acest scop. Acesta este imaginea sitului din Olkiloto. Vedeți zona de la nivelul solului și o să vedeți mai târziu și zona din subteran. În spate vedeți uh, situl unităților Olkiluoto 1, 2 și 3, distanța dintre ele fiind cam de vreo 2 km. Veți aici o imagine generală a eforturilor și cadrului temporal al activităților noastre. Putem spune că e un efort de 40 de ani. Primele studii de fezabilitate au început în uh, Finlanda în anul 1978 exact atunci când uh, centralele nucleare au fost date în folosință. Pasul următor, important, a fost decizia luată de guvernul finlandez, un fel de decizie de principiu privind obiectivele și calendarul pentru gestionarea deșeului în Finlanda. Și în ceea ce privește combustibilul uzat și deșeurile înalt radioactive, în 1983 guvernul a hotărât deja ca situl să fie ales în 2000 și eliminarea să înceapă în 2020. Iar pentru a continua acest calendar, sigur că trebuie pregătite toate documentele pentru depunerea cererii. După această decizie luată în 1983, a început uh, evaluarea siturilor și totodată s-au construit depozite intermediare pentru combustibilul uzat, iar depozitele pentru deșeuri cu radioactivitate redusă și medie au fost construite în anii 90 urmând ca în 2000 să se treacă la pasul următor. Decizia de principiu a Guvernului și a Parlamentului s-a făcut astfel în 2001 și această decizie de principiu menționa conceptul în sine și stabilea situl. Deci procesul este unul destul de lung din această perspectivă. După adoptarea acestei decizii, construcția uh, unității a, uh, de la Uncalo a început să aibă să progreseze. În 2012 s-a depus uh, cererea pentru autorizația de, se va depune cererea pentru autorizația de construcție, iar în 2018 cererea pentru uh, autorizația de funcționare. Aceasta este o imagine generală a programului de cercetare pentru alegerea sitului din perioada 1983-2000. Am început cu identificarea siturilor la începutul anilor 80 am identificat peste 100 de situri candidate, apoi numărul a fost redus și s-a trecut la studiile detaliate privind caracterizarea sitului asupra patru situri uh, în perioada 86-92 Și apoi, în perioada 93-2000, s-a făcut, uh, de fapt, detalierea, uh, studiul detaliat, urmând să alegem situl în anul 2000. Acest concept de eliminare KBS-3 cuprinde două alternative, dar nu o să intru în detalii pentru că o să vă explice colegul meu mai multe. Alternativa verticală este o opțiune și cea orizontală este cea de-a doua opțiune. Inițial, uh, acest concept a fost elaborat în anii 80 de Suedez, sigur el a fost îmbunătățit ulterior și în urmă cu 10 ani, Posiva a intrat în colaborare cu compania suedeză, elaborând uh, de atunci încoace conceptul împreună. Câteva cuvinte acum despre unitatea de Oncalo. Este o unitate subterană de caracterizare a rocilor și aici se verifică caracterul adecvat al sitului pentru eliminarea finală. Se fac uh, investigații la adâncimi diferite. Acum ne aflăm la adâncimea de 400 de metri. Și sigur, acum începem și verificarea finală la această adâncime. Obiectivul pentru Oncalo este să se folosească și pentru reconstrucția și operarea depozitelor subterane. Deci nu face parte din depozit și astfel economisim foarte mult timp și putem începe eliminarea mai repede decât am fi făcut-o în mod normal. Sigur, condițiile sunt foarte stricte, fiindcă trebuie să elaborăm și să construim uh, unitatea de la Oncalo conform uh, cerințelor privind uh, unitat, unitățile nucleare. Deci, deși nu am început eliminarea finală, lucrăm conform reglementărilor uh, din domeniul energiei nucleare și suntem controlați de Agenția Finlandeză de Supraveghere în acest domeniu. Un lucru care uh, s-a dovedit a fi foarte important este că această unitate Oncalo ne oferă ocazia să învățăm prin, prin aplicare, pentru că atunci când lucrezi practic, vezi care sunt adevăratele provocări și astfel am putut testa tehnologia de eliminare în condiții adevărate de teren. Acesta este uh, graficul care vă arată unde ne aflăm acum, în noiembrie 2010. Vedeți că există un tunel înclinat de la nivelul solului până la adâncimea de 400 de metri. Vedeți că Adâncimea actuală a tunelului este de 426 de metri și adiacent tunelului avem și puțuri verticale, trei în acest moment, care merg până la 290 de metri. Trebuie să construim mai mult. Zona grid de pe ecran lipsește și odată ce o vom finaliza și pe ea, putem uh, coborâ și cu cele trei puțuri până la adâncimea finală de eliminare. Vedeți acum că putem face cercetări în, diverse pas, în diversi pași ai uh, procesului. Am câteva fotografii. Aici este intrarea Noncalo. Aceasta este o imagine a tunelului excavat. Încă nu am finalizat tunelul pentru că obiectivul nostru final este să ajungem la adâncimea finală după ce terminăm zidurile tunelului. Și aceasta este o imagine a unuia dintre puțuri. În sfârșit, la final, uh, unitatea de eliminare va arăta cam cum vedeți în imagine. Unitatea albastră e Oncalo și apoi avem o serie de galerii în jurul acestei unități iar dimensiunea sa finală va depinde, desigur, de cantitatea de combustibil uzat. Într-o primă fază, uh, am hotărât să cuprindem combustibil uh, uzat din patru unități dar după aceea vor apărea și unități suplimentare, ceea ce înseamnă că și unitatea noastră va trebui să crească. Sigur că există limite pentru că ne aflăm pe o insulă și nu, vrem, nu prea vrem să coborâm sub nivelul mării. Deci există o limită superioară care trebuie avută în vedere. Vedeți de asemenea că galeriile nu sunt uniforme, există și câteva spații deschise, fără galerii și asta înseamnă că trebuie să ținem seama și de uh, starea rocilor și acolo unde există uh, puncte mai slabe, nu putem construi galerii. Tocmai de aceea s-au făcut foarte multe studii și s-au forat peste 50 de puțuri de adâncime pentru a ne face o idee bună a, cu privire la calitatea uh, rocii. Am făcut modele tridimensionale, ținând seama de diversele aspecte tehnologice, tocmai pentru a evalua situația. În ceea ce privește costurile, sigur că am calculat tot timpul care este nivelul lor. Acesta este cel mai recent uh, estimativ al costurilor din 2009. Vedeți că suma totală ajunge la 3 miliarde de euro. Investițiile de la nivelul solului sunt 160 de milioane de euro, adică unitatea de încapsulare. Investițiile subterane trec de jumătate de miliard de euro. Se refer la toate echipamentele și materialele folosite în subteran, apoi costurile de operare la nivelul solului și în subteran, ținând seama, de exemplu, de containere și, în final, am calculat și costurile de dezafectare și închidere a unității. Vedeți așadar că costurile de operare sunt de peste 2 miliarde de euro și asta înseamnă că avem nevoie de multe materiale pentru bentonită, pentru um, containere și așa mai departe. Această unitate va funcționa 100 de ani, să spunem, și atunci trebuie să avem grijă de toate aspectele. Haideți să revenim puțin la imaginea anterioară, pentru că vreau să vă spun că în Finlanda avem un fond de stat pentru gestionarea deșeurilor nucleare și toate costurile sunt calculate și cheltuielile necesare pentru uh, eliminarea viitoare a acestui tip de deșeuri sunt deja incluse în fond. Deci, uh, companiile au plătit deja banii necesari pentru deșeurile radioactive care vor fi aduse acolo scrisul este foarte mic, deci nu se poate vedea ce, ce scrie acolo, dar este o imagine care vă prezintă o idee a diversilor pași. În prima parte avem reactoarele și durata lor de viață. Vedeți că în prezent Lovisa 1 și 2 uh, vor funcționa estimativ până prin 2030, Olkiluoto 1 și 2 până în 2030, 40 și Olkiluoto 3, care nu a intrat încă în funcționare, este planificat să funcționeze timp de 50 de ani. Deci dacă va intra în operațiune în 2000 13, el va funcționa până în 2073 sau cam așa ceva. După aceea, uh, centrala va fi dezafectată și gestionarea deșeurilor cu radioactivitate redusă și intermediară este un proces constant, după cum am spus. Avem depozite funcționale care vor fi extinse pe baza vi- nevoilor viitoare. Pasul următor se referă la depozitare, pentru că combustibilul uh, uzat trebuie depozitat atât cât este nevoie. Și așa cum arată graficul, când încep operațiunile de eliminare, în 2020, de exemplu, o să înceapă operarea și apoi eliminarea va dura până în 2070, deci aproximativ 50 de ani. Și ideea este ca eliminarea combustibilului de la Olkiluoto 3 să înceapă doar după ce am eliminat combustibilul uzat de la unitățile anterioare și dezafectarea finală este programată pentru 2120 aproximativ. În încheiere, Studiile privind opțiunile diferite pentru gestionarea combustibilului uzat au început în paralel cu punerea în funcțiune a unităților Lovisa 1 și 2 și Olkiluoto în anii 70. Guvernul a stabilit programe pe termen lung încă din 1983 pentru gestionarea combustibilului uzat. Este interesant să menționăm că uh, transportarea acestui combustibil peste hotare a fost considerată atunci ca o soluție optimă. El era trimis în Rusia pe timp de mai bine de 10 ani. În cazul Olkiluoto, acest lucru nu a fost posibil și acolo programul a uh, stabilit ca eliminarea să înceapă în 2020. Eliminarea geologică în Finlanda a fost solicitată prin legislație în 1994 pentru tot toate deșeurile nucleare. Deci după această dată nu am mai putut exporta în Rusia. Apoi, punctul important a fost decizia de principiu din 2001 care stipula că uh, eliminarea la Olkiluoto respectă uh, Bunăstarea generală a societății. Acesta este un uh, citat din uh, textul respectiv. Acum, posiva a ajuns la adâncimea de uh, depozitare în Oncalo, iar programul pe termen lung urmează să înceapă în 2020, așa cum s-a stabilit inițial și dacă lucrurile vor sta așa, um, Posiva va începe eliminarea combustibilului uzat pentru prima dată în lume. Mai am doar două, trei slide-uri. În două minute, spune președintele. Mi s-a cerut să spun câte ceva și despre ce a făcut Forumul European pentru Energie Nucleară în acest domeniu. Eh, so there is a subgroup waste management in this forum. Există în cadrul acestui forum un subgrup pentru gestionarea deșeurilor și obiectivul este să cultive gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibililor uzite, uzate, recunoscând totodată că stat, statele membre trebuie să lucreze împreună. Există căi diferite pentru uh, această eliminare. Deci, uh, grupul a creat un ghid pentru depozitarea cu succes în Europa, care a fost uh, publicat cu un an în urmă. Putem merge acum direct la concluzii și o să menționez doar câteva. Deciziile politice trebuie luate pentru a se asigura că, elimin, uh, depune, că depozitarea geologică este pusă în aplicare cât mai repede cu putință. Este o concluzie esențială și ținând seama de termenul lung pe care îl implică gestionarea deșeurilor nucleare, este esențial un angajament politic solid planurile pentru noi reactoare nu trebuie efectuate fără un program, fără un program cuprinzător pentru gestionarea deșeurilor nucleare. Deciziile politice trebuie transpuse în dispoziții clare de punere în aplicare în politicile naționale, iar această politică trebuie susținută prin cadru juridic adecvat. Vă mulțumim! foarte mult. Vă mulțumim și pentru că ați fost mai concis la final. E necesară concizia pentru a avea și întrebări. Urmează domnul Svan, care este directorul uh, ONG-ului uh, suedez cu privire la care se ocupă de gestionarea deșeurilor nucleare. Johan Svan. Mă numesc Johan Swan și uh, sunt director al ONG-ului suedez pentru revizuirea deșeurilor nucleare, MKG. Și mi s-a cerut să vorbesc despre gestionarea deșeurilor nucleare în Suedia și vreau să mulțumesc Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie pentru că mi-a oferit această posibilitate. Oficiul uh, OE pentru uh, revizuirea deșeurilor nucleare uh, suedez, MKG, a fost creat pe, de către cea, cel mai mare ONG uh, suedez din domeniul mediului pentru a se ocupa de deșeurile nucleare. Și primim finanțare de la fondul suedez pentru deșeuri nucleare pentru a participa la procesul de consultare pentru propunerea de loc de depozitare suedez pentru combustibilul nuclear uzat aproape de Forsmark. Uh, Compania de deșeuri nucleare din Suedia, SKB, a declarat că după 30 de ani de dezvoltare și de uh, lucru pe situri, intenționează să ceară o autorizare pentru construirea acestui depozit în 16 uh, martie 2011. Este vorba de un sit care se află uh, la câteva sute de kilometri la nord de Stockholm. În procesul de consultare, S-au pus mai multe probleme. Unele sunt destul de grave dacă avem în vedere siguranța pe termen lung a proiectului suedez de depozitare. Toate aceste chestiuni vor fi analizate în procesul de acordare a autorizației care începe după depunerea cererii. Este o mare provocare să găsim un mod de a gestiona uh, deșeurile cele mai periculoase și cu durata de viață cea mai lungă obținută din producerea de electricitate din energie nucleară. Aceste deșeuri uh, au un grad înalt de radioactivitate și de aceea trebuie să fie izolate de om și de mediu pentru sute de mii de ani. Altfel, plutoniul care rămâne poate fi folosit pentru producerea de dispozitive nucleare și deci crește riscul de proliferare nucleară. Este necesară supravegherea și uh, crearea de garanții pe uh, termen de uh, sute de mii de ani. În cele din urmă, acest depozit va fi și un pericol chimic pentru viitor, pentru că conține metale grele și alte elemente periculoase. Trebuie să se găsească o metodă durabilă pentru eliminarea finală a deșeurilor, care să răspundă unor criterii uh, foarte uh, dure de siguranță pe termen lung, așa cum a stabilit legiuitorul. A fost creat un sistem economic pentru a garanta că se respectă principiul poluatorul plătește. Pentru fiecare kilowatt de electricitate nucleară produs, uh, companiile trebuie să plătească o taxă la fondul suedez pentru deșeuri nucleare. Iar industria nucleară a creat o companie specială și i-a dat sarcina de a îndeplini cerințele din legea nucleară. Această companie se numește uh, Compania Suedeză pentru Combustibil Nuclear și Gestionarea Deșeurilor, SKB. Planuri de reprelucrarea combustibililor uzați au fost abandonate încă din anii 80. Compania SKB lucrează de peste 30 de ani pentru dezvoltarea unei metode de a construi acest loc de depozitare și a găsi un sit pentru el. Metoda se numește metoda KBS și a fost menționată și de colegul din Finlanda. Este aceeași metodă pe care doresc să o folosească și cei din Finlanda care se ocupă de sistemul de situri de depozitare. Este important să se înțeleagă că Finlanda se bazează complet pe analiza de siguranță dezvoltată în Suedia și nu poate să uh, meargă mai departe până când nu se dă unda verde de către uh, cei din Suedia și până când nu se uh, uh, analizează cererea de autorizare. Voi reveni mai târziu la metoda KBS, dar mai întâi vreau să vă prezint pe scurt sistemul suedez de gestionare a deșeurilor nucleare. Pentru uh, deșeurile de uh, nivel scăzut radioactiv produse în centralele nucleare, în spitale și în industrie, s-a construit un sit lângă centrala nucleară de la Forsmark și transportul se face pe mare cu o navă specială numită SIGN. SIGIN. Acest depozit se află la 50 de metri sub Marea Baltică, iar carcasa de siguranță trebuie să uh, dovedească că rezistă 500 de ani. Containerele de deșeuri sunt plasate în tuneluri sau uh, într-un silos central. Vedeți în imagine partea albastră. Acolo este uh, planificat, planificată expansiunea care va permite eliminarea deșeurilor obținute din dezafectarea reactoarelor nucleare suedeze care au fost închise. Trebuie să se uh, asigure de asemenea transportul la o uh, centrală de depozitare numită CLAB, aproape de Oxmar, la, pe coasta de sud-est a Suediei. Aici sunt uh, bazine, două bazine mari, la 75 de metri în stratul, substratul de rocă. Acolo se depozitează combustibilul uzat de la toate reactoarele suedeze. În următoarea etapă, compania SKB planifică să ceară autorizarea de a construi un depozit final pentru combustibilul nuclear uzat. Se uh, uh, estimează și construcția unei uh, Uh, centrale de uh, sigilare sau încapsulare. Și vreau acum să trec la prezentarea metodei KBS. Metoda suedeză de a găsi un depozit pentru uh, deșeurile nucleare înalt radioactive a fost dezvoltată în anii 70, deci de peste 30 de ani. Versiunea actuală KBS 3 a apărut în 1983. Și am aici un, uh, un exemplar din acest raport. Deci, uh, această metodă a fost dezvoltată deja de foarte mult timp. Iar ideea de bază este construcția unui depozit geologic la 500 de metri sub pământ, în stratul de granit. Se fac excavații și combustibilul se depozitează în uh, partea de jos a tunelurilor. Apoi se aplică un strat de cupru și de argilă. Iar uh, cea mai importantă barieră este acest container de cupru. Și este, ideea este că cuprul este foarte puțin afectat de coroziune, deci nu ruginește. Timp de uh, mie de ani. Și astfel apele uh, Uh, freatice nu ajung la cupru. Nu îl afectează. În uh, prezentarea colegului Patraca s-a vorbit despre acest lucru și s-a prezentat o copie a proiectului suedez de uh, depozitare. Și trebuie să vă spun că uh, urmează să se acorde autorizarea pentru acesta. După ce s-au discutat, uh, după ce se vor discuta uh, chestiunile de mediu, vreau să vă spun și câte ceva despre găsirea locației. După mai multe eșecuri, compania SKB a uh, reușit să facă investigații la două situri, care sunt ambele situate aproape de o centrală nucleară, unul la Oskarshamn și unul la Forsmark. În iunie 2009, centrala nucleară de la Oskarsham a fost închisă și se va construi o uh, centrală de încapsulare acolo. Compania SKB a început uh, procesul de solicitare a unei autorizări pentru depozitul de la Forsmark și va depune cererea pe 16 martie 2011. Această cerere de autorizare va fi uh, depusă la autoritățile responsabile, autoritatea suedeză privind uh, siguranța nucleară, conform legii nucleare și conform prevederilor de mediu. Ceea ce înseamnă că uh, autoritatea reglementativă va avea temei juridic să acționeze în legătură cu toate problemele posibile. Iar un răspuns preliminar privind uh, cât de complet este dosarul de cerere va fi primit cam după trei luni. Și atunci vom afla opinia legiuitorului în legătură cu KBS. Întregul proces, dacă va merge bine, va dura trei ani sau mai mult și uh, guvernul va primi numai recomandări de la această autoritate și decizia finală va fi luată de guvern. Decizia finală probabil va veni în 2014, cel de vreme. Sunt mai multe uh, probleme de mediu care trebuie să fie tratate pe termen lung. Un depozit final pentru combustibil uh, uzat nu Uh, trebuie să emită radioactivitate pentru o perioadă de peste 100 de mii de ani. Iar un de, uh, depozitele din Suedia, depozitele geologice din stratul de rocă, de la 500 de metri sub pământ, sunt afectate, trebuie să aibă apă freatică care să curgă prin acest depozit. Iar depozitul KB folosit, construit conform metodei KBS trebuie să se bazeze pe bariere construite de om, cupru și argilă, pentru a izola deșeurile nucleare de mediu. Este greu de prevăzut pe termen lung cum vor fi afectate aceste bariere artificiale. Nu se știe acum dacă modelul este complet. Acest subiect este foarte mult dezbătut. S-a discutat foarte mult și în Suedia și pe plan internațional în ultimii ani în legătură cu uh, ideea SKB că acest cupru din containere este imun la coroziune. Și rămâne un punct controversat în continuare. Însă, analizele și studiile par să indice probleme foarte mari în acest sens. Se așteaptă ca în Suedia să aibă loc una sau mai multe glaciațiuni în următoarea sută de mii de ani. Glaciațiunile duc la variațiuni extreme ale uh, condițiilor de mediu chimice și biologice care vor afecta aceste bariere create de om. Și, de fapt, în uh, crearea modelului de depozit, se, uh, trebuie să se uh, simuleze aceeași situație din ultima sută de mii de ani, adică trei glaciațiuni care au avut loc în această perioadă. Înghețarea din timpul glaciațiunilor va afecta fizic depozitul. Vor avea loc cu tremure și se va crea permafrost. Nesiguranțele pe termen lung de ordin fizic, chimic și biochimic înseamnă că uh, mai rămân întrebări fără răspuns în cadrul analizei de siguranță. Procesul de autorizare va arăta ce părere are uh, autoritatea de reglementare. Și nu trebuie să uităm că mai avem și problema combustibilului nuclear uzat care conține plutoniu, care uh, are, prezintă un risc de proliferare nucleară de peste 100.000 de ani ceea ce înseamnă că vor exista cereri de supraveghere și pe viitor. Vreau să vă vorbesc acum despre procesul de autorizare. Vor fi uh, probleme legale mai întâi. La uh, instanța de mediu din Suedia trebuie să se decidă dacă procesul de consultare a fost efectuat în mod adecvat și dacă analizele de impact asupra mediului întrunesc standardele juridice se mai pune și problema modelului complex de analiză a siguranței pe termen lung și dacă acesta uh, se va dovedi corect pe o perioadă de sute de mii de ani, dacă scenariile de glaciațiune sunt uh, acoperite în mod adecvat și de asemenea scenariile de degajare de radioactivitate și impact asupra biosferei, dacă sunt corecte și dacă SKB poate să dovedească că argila nu se va eroda prea repede în caz de glaciațiune dacă datele de pornire ale modelului pot fi verificate sau cel puțin considerate plauzibile pentru prima mie de ani. Este important să se înțeleagă că uh, dovezile experimentale sunt extrem de slabe la ora actuală și uh, e vorba de cele legate de corodarea cuplu, cuprului. problemele de uh, corodare vor fi mai uh, dificile la început, în prima mie de ani. Și se pune și problema dacă argila într-adevăr se va dilata și va avea comportamentul prevăzut. SKB are probleme majore în legătură cu rezultatele cercetării privind cuprul și argila. Unii cercetători susțin că vor fi mari probleme de corodare în prima mie de ani. Alte probleme de autorizare sunt legate de scenarii de uh, intruziuni, riscuri de, uh, legate de recuperare și necesitatea de monitorizare pe termen lung. Riscurile de uh, intruziuni intenționate sau neintenționate trebuie să fie uh, puse în balanță față de aspectele pozitive ale recuperării. Sunt probleme și legate de găsirea unui sit alternativ foarte importante în implementarea legislației de mediu din Suedia. Trebuie să fie prezentate alternative în mod corect atunci când se depune cererea. SKB trebuie să dovedească că situl a fost ales în mod adecvat și că este cel mai bun sit. Ce înseamnă cel mai bun sit trebuie să decidă instanța, însă sunt mai multe probleme aici. SKB trebuie să dovedească că a studiat metodele alternative în mod corect și uh, trebuie să se analizeze dacă există metode mai bune la îndemână. De asemenea, și problema puțurilor de adâncime trebuie să fie studiată pentru că s-ar putea să aibă uh, efecte pe termen mult mai lung asupra mediului. De asemenea, Trebuie să s-ar putea însă să uh, facă față mai bine intruziunilor intenționate sau neintenționate. În fine, care sunt problemele majore? Dacă sunt probleme majore, ce se va întâmpla? Acum, în Suedia, sunt uh, probleme în procesul de autorizare. Nu este sigur că autorizația se va emite. Și nu este posibil ca problemele majore să fie rezolvate. Autorizarea nu este uh, o uh, certitudine. Dacă se, se va considera că problemele legate de corodarea cuprului sunt prea grave ca să se dea undă verde, Trebuie să ne punem întrebarea dacă e posibil ca SKB să modifice metoda KBS și să revină sau dacă trebuie să se abandoneze complet ideea de a folosi bariere construite de om se Sistemul KBS a permis depunerea de deșeuri în orice strat de rocă și uh, astfel este mai simplă relația cu așa numitele comunități nucleare. Car dar caracteristica acestei metode este una pozitivă și dacă nu ar exista metoda KBS, ar fi mult mai dificil să se găsească un sit. Metoda KBS va afecta deșeurile, sistemele de gestionare a deșeurilor nucleare din Finlanda, din Canada și din alte părți ale lumii, unde se uh, evaluează folosirea acestei metode. Dacă doriți să obțineți mai multe informații, pagina de internet este disponibilă www.mkg.se Vedeți acolo ce fac autoritățile de reglementare, puteți vedea și pe site-ul www.ssm.se și industria este reprezentată pe pagina www.skb.se. Și dacă doriți, puteți găsi și informații despre MKG. Aici îmi închei prezentarea. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. So, last but not least, Dennis Hugelmann. Acum urmează domnul Hugelman de la uh, grupul Areva, vicepreședinte. Uh, Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem și prezentarea mea. Înainte de a trece la tema reciclării, Dați-mi voie să vă arăt despre ce vorbim în momentul în care vorbim despre deșeuri nucleare. Vedeți aici că, în cazul Franței, un exemplu foarte bun, uh, știți că Franța produce o mare parte a energiei electrice pe baza tehnicii nucleare, așadar, Uh, pentru fiecare uh, pe cap de locuitor în uh, Franța avem doar 10 grame de deșeuri înalt radioactive generate în, stat, în statul nostru, în comparație cu celelalte tipuri de deșeuri, deșeuri industriale, deșeuri periculoase, etc. Dar haideți acum să trecem la tema reciclării. Când vorbim despre reciclare, trebuie să uh, înțelegem ce înseamnă combustibilul nuclear, care este conținutul său în momentul în care este uh, dus la, la uh, centrala nucleară. În momentul, respectiv, în momentul respectiv, combustibilul conține circa 95% uraniu. După, după folosirea acestui uh, combustibil, rezultă produse, produse de fisiune de circa 4%. Așadar, acesta este rezultatul proceselor nucleare. În momentul în care vorbim despre deșeuri nucleare, vorbim despre uraniu și, și plutoniu. Cum reciclăm noi aceste a substanțe chimice, pur și simplu aducând combustibilul uzat de la diferitele uh, centrale din Franța, uh, procesându-l, încercând să extragem produsele de fisiune, și anume uh, cenușa produsă, împachetăm acest deșeu, reîmbogățim uh, combustibilul uh, ERU, înlocuim uraniul, uraniul cu plutoniu, etc. Un gram de plutoniu reprezintă echivalentul unei tone de petrol pentru producerea energiei într-o uh, centrală electrică. Așadar, uh, mai apoi, după aceste uh, procese, trimitem deșeurile împachetate, dacă îmi permiteți, uh, centralei de reciclare. Această, acest proces a început în anii 70 în Belgia. Primul uh, uh, acel sistem dezvoltat în Belgia este folosit acum în 30 de, și 6 de centrale nucleare din întreaga Europa. Nu voi citi toate detaliile de pe acest site, dar, Uh, de pe acest slide, dar vedeți că în Germania, Belgia, Franța este deja folosită uh, metoda noastră. De asemenea, în Japonia, uh, în Statele Unite, despre care de altfel voi și vorbi, se folosește de asemenea, se folosește, se folosește de asemenea această, această metodă. În Statele Unite ea se folosește într-o singură centrală nucleară până în momentul de față. Uh, Uh, combustibilul ERU este folosit în 19 reactoare din întreaga Europa. Acesta este produs din materiale reciclate. Să vedem care, este, care sunt deșeurile pe care le recondiționăm. Avem două tipuri de uh, deșeuri pe care le reciclăm. Mai întâi de toate, uh, metalele metalice, dacă îmi permiteți, care nu permit existența niciunui fel de elemente uh, radioactive. Ce facem cu acest uh, tip de deșeu? Îl compactăm într-o manieră cât se poate de clasică, folosim uh, materiale metalice pentru a scădea volumul. Uh, care sunt procesele folosite, vitrificarea în primul rând și compactarea în al doilea rând. Haideți să vedem uh, ce înseamnă toate acestea. Toată lumea știe că uh, plumbul este foarte toxic. Toată lumea bea din, uh, din uh, pahare de cristal care cristalul conține însă plumb. Însă, cu toate acestea, nu ne uh, contaminăm cu plumb. În momentul în care spargem uh, cristalul, atunci uh, plumbul se degajează în atmosferă. Iar în procesul nostru, noi încercăm să includem în blocuri plumbul, astfel încât plumbul să nu fie emis în atmosferă decât în cazul în care aceste blocuri sunt fragmentate folosim uh, containerele universale pentru, pentru compactarea, pentru uh, împachetarea acestor deșeuri. Asta pentru a uh, transporta mult mai ușor uh, deșeurile și pentru a le depozita mult mai ușor în uh, depozitele subterane. Dar uh, containerul universal poartă acest nume uh, și datorită faptului că există autorizații pentru utilizarea ei într-o serie de state. Vedeți uh, statele portocalii în care acest uh, container a fost deja autorizat. Regatul Unit, Belgia, Franța, Elveția, Germania, El, uh, Regatul Unit. În Spania, în Italia, Australia, de, exemplu, de asemenea, procesul de autorizare este în curs în, în momentul de față. Așadar, acest, acest container este un fel este standardul în momentul de față. Îl folosim uh, și noi și, uh, și colegii din Regatul Unit îl folosesc de asemenea. Acest, uh, acest container nu mai conține materiale fisile. Asta înseamnă că acest, acest container care este depus mai apoi în uh, depozitele subterane nu mai conține plutoniu. Asta înseamnă că putem ușor depozita aceste substanțe, uh, aceste substanțe toxice, care însă nu mai conțin plutoniu. Prin urmare, plutoniu nu este uh, este reciclat direct în centrala electrică, în centrala nucleară și nu mai este depozitat. Folosim uh, sisteme de transport specifice pentru tra- transportarea acestor uh, containere. Uh, tra- metodele de transport folosite respectă regulile IAEA din Viena. De asemenea, aceste transporturi sunt supervizate de la bun început, de la, de la origine până la destinație. Toți uh, actorii implicați în acest proces de transport sunt formați periodic. Să vedem care este situația la nivel mondial în ceea ce privește această strategie privind reciclarea. Am vorbit deja despre vitrificarea folosită în, uh, în Europa. Uh, Vorbeam că această metodă este folosită deja în Franța, în uh, Regatul Unit, la Sellafield, însă această metodă, această strat- strategie este folosită deja de mult timp la, în Japonia, la Roca Shomura. Este o strategie folosită de asemenea de China și uh, anume uh, și în China Uh, substanțele, combustibilul uzat este reciclat direct în uh, centrala nucleară. Deci și China folosește această strategie. Când vorbim despre strategie, vorbim în primul rând despre combustibilul MOX. Această tehnologie a fost uh, folosită, a început să fie folosită în Statele Unite ale Americii pentru a se elimina plutoniul rezultat în urma strategiei de dezarmare uh, convenită între Rusia și, uh, și uh, Statele Unite ale Americii. În sudul, în Carolina de Sud se folosește de această, deja această mod, metodă, iar plutoniul reciclat este folosit mai apoi pentru revalorificat pentru, pro, pentru producerea de energie uh, electrică. Dacă vorbim despre procesul de vitrificare, acesta este procesul care este folosit uh, în Japonia, în Franța, în, state, în Regatul Unit, de asemenea, va fi folosit și în India, se pare. Însă, Însă, ce se întâmplă? Adeseori, uh, uh, centralele nucleare obțin o serie de combustibil, uh, de, de, de cantități de combustibil care sunt uh, rezultate în urma încercărilor de uh, Um, dezintegrarea a tuturor armelor atomice uh, folosite în scopuri militare, vorbim acum, bineînțeles, despre neproliferare și uh, dezarmare, și aceste, acest combustibil care nu rezultă în urma activității centrale propri, centralei propriu zi, sau activității propriu-zise a centralei, sunt mai apoi preluate de către centrale pentru a le re- recicla. Uh, să vedem care este situația gestiunii combustibilului utilizat în contextul dezvoltării nucleare. Așadar, haideți să vedem care ar trebui să fie situația în 2030 în ceea ce privește depozitarea directă și mai apoi reciclarea. În cazul în care se, se utilizează metoda depozitării finale, atunci nu se mai poate revalorifica nu se mai pot re- revalorifica anumite uh, substanțe. Acestea, uh, deșeurile sunt uh, uh, pur și simplu plasate în uh, zone de depozitare finale. Însă, în, în cazul în care se optează pentru, situația, pentru strategia reciclării, atunci am putea să folosim substanțele reciclate pentru producerea a 11.000 de tone de uh, vați pe, pe, aur, pe oră. Așadar, reciclarea poate fi folosită pentru producerea de energie electrică ce nu ar fi produsă prin utilizarea metodei depozitării finale. Vedem am văzut deja în cadrul unei prezentări de astăzi cât de importantă este eliminarea plutoniului din deșeurile uzate. Însă, bineînțeles, implementarea tuturor acestor uh, strategii durează. Am luat uh, exemplul francez, povestea a început în anii 70, Agenția Națională pentru, gener- uh, pentru Gestiunea Deșeurilor a fost creată cândva în anii 80. Vedem că pregătirile pentru implementarea metodei de vitrificare vor dura până în 2025 se estimează. Așadar, uh, uh, circa 35 de ani sau chiar mai mult până la finele, până la încheierea procesului în sine. Procesul acesta este, bineînțeles, îndelungat și uh, putem să ne gândim cu toții din ce motiv. Uh, Tocmai de aceea noi, cei de la Areva, considerăm că crearea unei directive cu privire la gestiunea materialelor radioactive și deșeurilor radioactive ar fi benefică. Asta pentru că ar încuraja statele membre să adopte o viziune pe termen lung pentru o gestiune sigură și sustenabilă a deșeurilor radioactive. Ar contribui de asemenea la creșterea gradului de acceptanță la nivel de opinie publică. Am uh, putea ar putea de asemenea să ajute la promovarea unui model european pentru dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial. Și, de asemenea, o astfel de directivă ar, uh, ar completa uh, cadrul legal european cu privire la energia nucleară. De ce reciclarea este importantă? Pentru că economisim prin implementarea acestei mm, metode 25% de uraniu natural. Uh, acest lucru este esențial pentru că știm cu toții că resursele de care dispunem în momentul de față sunt limitate și scad pe măsură ce trece timpul. Și când vorbim despre resurse, vorbim și despre uraniu. Asta în primul rând. În al doilea rând, știm că economia elementelor naturale duce la creșterea prețurilor. Așadar, uh, materialele utilizate pentru crearea combustibilului devin din ce în ce mai scumpe și, de asemenea, uh, creșterea prețurilor materiilor prime duce la creșterea, creșterea prețului produsului final. Prin urmare, dacă uh, reciclăm aceste substanțe ce pot fi reciclate, putem avea un, uh, sau metoda noastră poate avea un impact asupra prețurilor. Și, de asemenea, pro, uh, soluțiile sau strategiile propuse de noi, bineînțeles, nu intră în contradicție cu toate soluțiile discutate în momentul de față, precum transmut, transmutația, uh, etc. Am auzit despre ele în, dimin- în dimineața aceasta. Metodele noastre nu sunt în stadiu de proiect. Le implementăm de zeci de ani în diferite centrale. Am spus uh, că reciclarea duce la scăderea prețului eh, electricității, prețul eh, implementării eh, acestei metode, bineînțeles că este profitabilă pentru toată lumea, și, de asemenea, să nu uităm aspectul social și anume faptul că Areva Uh, are circa 10.000 de angajați care sunt uh, responsabili pentru utilizarea acestor, pentru implementarea acestor strategii. Așadar, vedem că strategiile noastre, vitrificarea și compactarea, reciclarea pe ansamblu, duce la uh, o serie de beneficii atât economice cât și sociale. În momentul de față înțelegem că reciclarea ne oferă o serie de uh, soluții, oportunități pe, vi- oportunități pe viitor. E clar că energia nucleară este și poate fi reciclată. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Acestea fiind spuse, am încheiat și această rundă de discuție, această rundă de prezentări, însă, stimați colegi, aveți posibilitatea de a adresa o serie de întrebări. Vă rog să fiți cât se poate de conciși. Avem o nevoie de răspunsuri concise și nu mai prea avem mult timp la dispoziție. Aveți cuvântul. Domnule Găric. Odnośnie technologii KBS. Chodzi mi o taką... Am o întrebare scurtă cu referire la tehnologia KBS. În acele containere de cupru, temperatura va fi destul de mare, cred. Deci, referitor la acest lucru, pentru că locul va fi izolat, această temperatură poate să crească foarte mult după câteva sute de ani. Ea poate ajunge la punctul la care totul se va topi iar bentonita la temperatură mare se rupe pur și simplu. Deci nu va putea să îndeplinească funcția de izolator, iar radiațiile gamma vor afecta construcția și structura cuprului, ducând la coroziune și accelerând procesul de coroziune. Există o metodă de a monitoriza temperatura acestor containere și există vreun sistem de ventilație care să răcească conținutul acestor containere? Mulțumesc! Doamna Hams. Ich hätte einmal eine Frage. O, o întrebare pentru Johann Svan. cum se poate să existe în continuare atâtea îndoieli, atât de multe îndoieli legate de metoda KB, KBS? Cum se poate ca aceste îndoieli să existe și cu toate acestea metoda KBS să fie favorizată într-o serie de state care nu sunt Suedia? Așadar, ce înseamnă discuțiile din Suedia pentru toate statele care, în ciuda absenței unor dovezi legate de fiabilitatea metodei, o folosesc deja? Și încă un comentariu legat de modelul francez. Cei de la Reva sunt ei siguri că pe viitor vom avea succes în implementarea unei etape în care se pune accent pe reactoarele rapide reproducătoare și uh, pe reciclare. Deci pe viitor vom avea succes pentru că în trecut uh, aceste eforturi nu au fost încurajate, nu au fost încununate de succes. În Franța situația a fost foarte descurajatoare în trecut și în momentul de față Franța este statul care deține cele mai mari cantități de deșeuri radioactive la nivel european european. Există o serie de uh, idei vehiculate pentru, uh, pentru eliminarea acestor deșeuri radioactive, dar nu văd nicio metodă implementată în adevăratul sens al cuvântului. Și am mai, mai apoi uh, în ceea ce îl privește pe domnul Patraca, dumneavoastră ați spus câte ceva despre costurile implicate de aceste metode pentru Finlanda. Ați calculat costurile pe o perioadă de 100 de ani și uh, porniți de la premisa că după 100 de ani această metodă nu va mai costa absolut nimic. Sunteți, uh, am înțeles bine? Mai există întrebări? Nu, se pare că nu. Atunci le ofer domnilor posibilitatea de a răspunde Uh, domnul Patraca sau mai întâi de toate domnul Sfan? Kiitoksia. Puhun nyt suomeksi. Mulțumesc. O să vă răspund în finlandeză. Mai întâi o să vorbesc despre KBS3 și problema containerelor de cupru. Aici, într-adevăr, situația nu Uh, face ca temperatura să crească după poziționarea containerelor în rocă. De fapt, ea va scădea cu timpul și când v-am arătat acel calendar, ați văzut acolo că durata era destul de lungă, pentru că mai întâi trebuie să așteptăm zeci de ani, astfel încât combustibilul uzat uh, din uh, containerul de apă să se răcească suficient, ceea ce durează 40-50 de ani. Și numai după aceea trecem la depozitul final. În acest caz, amestecăm combustibil mai rece cu altul mai cald, astfel încât o capsulă care, în cazul nostru, ar conține 12 tije, 12 bare, ar conține atât tije reci cât și tije calde pentru a ajunge la o temperatură medie. Deci temperatura din afara containerului nu trebuie să depășească 100 de grade Celsius încă de la început. Apoi, problema costurilor. V-am arătat tabelul cu costurile totale și după aceea celălalt tabel cu dezafectarea eh, pe o perioadă de 100 de ani. Legislația finlandeză pleacă de la principiul că depozitul trebuie etanșat și după aceea responsabilitatea se transferă de la compania posivă la statul finlandez, iar statul finlandez este cel responsabil pentru acest depozit, dar nu cred că costurile de supraveghere ale acestui depozit sigil, uh, etanșat să fie mari. Noi dorim ca după dezafectarea finală depozitul să nu mai aibă nevoie de supraveghere specială și am ținut seama de acest lucru. Mulțumesc! Domnul Patraca a spus într-adevăr, că temperatura nu va crește la niveluri atât de mari încât să fie, se pună problema uh, topirii containerelor. Modelarea sistemului este astfel făcută încât, după o serie de ani, destul de puțin, temperatura de la suprafață să nu depășească 100 de ani, pentru că dacă nu, apa fierbe și apar probleme. Uh, dar ideea generală este ca după aceea temperatura să scadă, dar să rămână totuși între 40 și 90 de grade timp de vreo 2000 de ani. Deci procesul de coroziune va fi îmbunătățit ca urmare, va fi accelerat ca urmare a uh, acestui fapt. Știu că în Suedia se discută încă uh, despre măsura în care radiațiile afectează cuprul. Uh, acum câteva săptămâni, unul de, din profesorii de specializați în uh, coroziune din Stockholm a pus această întrebare și nu cred că a fost mulțumit de răspunsul primit în acel moment. Deci aceasta este o problemă. Nu se va monitoriza nici temperatura, nici radiația sistemele de ventilație există în timpul funcționării, dar când totul se dezafectează nu mai există nimic. Cam asta este situația cu depozitele. Ca să răspund doamnei Harms, cum există atât de multe îndoieli cu privire la modelul suedez, ei bine, este o chestiune interesantă și eu am văzut acest model ca fiind unul pozitiv, la fel îl vede și Suedia, iar mișcarea ecologică, atunci când cu șase ani în urmă a început să se implice în procesul de consultare, noi am crezut că se va ocupa doar de situri alternative sau metode alternative, dar în ultimii trei ani s-a descoperit că există chestiuni majore, mai ales ce, în ceea ce privește coroziunea cuprului, care uh, Poate că Suedia, pentru că Suedia e o țară atât de mică, sistemul e unul redus și nu există o prea mare revizuire independentă, nu există fonduri pentru cercetări independente în acest sens, atunci poate că uneori să există o oarecare influențare în cadrul grupurilor cu privire la această coroziune a cuprului. Sigur că atunci când industria deține toată responsabilitatea, atunci trebuie să ai un, o autoritate de reglementare foarte puternică și această autoritate trebuie să analizeze bine ceea ce face industria. În anii 80-90, autoritatea nu făcea decât să analizeze ceea ce face industria fără să intre în detalii Italii, acolo unde compania SKB nu făcea cercetări. Văd că acum această problemă a corodării cuprului se discută, dar în anii 80 ea a fost cumva trecută pe punctele mai puțin prioritare. Costurile după închiderea depozitului. Există un cost care nu este luat în vedere de multe ori. Uh, în Suedia, statul își asumă răspunderea pentru depozit după închidere, la fel ca și în Finlanda și în multe țări, cred. Dar atunci când în combustibil există combustibil uzat, există plutoniu, care reprezintă un risc posibil de proliferare, trebuie să existe o monitorizare și comunitatea trebuie să monitorizeze și să supravegheze acest sit pentru siguranță acest lucru trebuie să se întâmple mm, constant în societate și timp de mii și mii de ani, societatea internațională va trebui să asigure securitatea acestor depozite. Deci există un cost, dar nu știu cât uh, este acesta. Mulțumesc. Last but not least, uh, Hugelman. Și nu în ultimul rând, domnul Hugelman. Cred că mi s-au pus două întrebări principale, în primul rând. Una a doamnei Hans și a doua referitoare la cantitatea de deșeuri pe care o gestionează Franța. Vis-a-vis -vis de prima întrebare, nu pot să vă dau prea multe detalii, pentru că Superphoenix se referă la utilități și al doilea motiv pentru care nu vă pot da un răspuns clar este că la dezafectare nu a fost doar o problemă tehnică, ci au fost avute în vedere și multe chestiuni politice. Îmi amintesc doar că în același timp Phoenix, care era predecesorul Super Phoenix, a lucrat foarte, foarte bine pe o perioadă foarte lungă și a fost închis nu cu mult timp în urmă. De fapt, trebuie să ținem minte că Phoenix și Super Phoenix, care produc uh, combustibil, MOX, la fel ca pentru uh, reactoarele rapide și cu apă ușoară, Tehnologia folosită este pe deplin compatibilă cu tehnologia reactoare, pentru reactoare rapide. Phoenix a permis autorităților din Franța să colecteze multe informații și cunoștințe despre reactoarele rapide din Franța, deci acesta este răspunsul noastră la, meu la o parte a întrebării dumneavoastră, dar nu o să intru în chestiunile politice și tehnice vis-a-vis -vis de problema Super Phoenix. A doua problemă se referă la cantitatea de deșeuri. Trebuie să ținem seama de doi parametri ca să vorbim despre cantitatea de deșeuri. Mai întâi cantitatea de electricitate nucleară pe care o producem și de cantitatea de deșeuri pe care o avem în raport cu cantitatea de energie nucleară produsă. Vorbind de cantitatea de deșeu pe tonă de combustibil sau pe megawatt, avem cea mai redusă cantitate pe tonă sau pe teravat, pentru că reciclarea împărțită la 5 ajunge la volumul ce trebuie gestionat la sfârșit. Vis-a-vis -vis de cantitatea totală, este clar că programul nuclear francez din cadrul EDF este imens comparativ cu majoritatea celorlalte state. Deci, atunci când înmulțim cantitatea de deșeu la centrală nucleară, cu numărul de centrale nucleare sau număr, uh, cantitatea de energie electrică produsă cu numărul de centrale nucleare, ajungem la o cifră mult mai mică în alte state comparativ cu Franța. Deci, evident, cantitatea de deșeuri este legată de uh, tipul de proces folosit uh, și de mm, cantitatea de energie produsă. Trebuie să ținem seama de acest doi, acești doi termeni paralel și nu doar de uh, soluția ab, de răspunsul absolut uh, în ceea ce privește cantitatea. Franța conține cele mai mari depozite de depozitare a deșeurilor nucleare și cea mai mare cantitate de uh, deșeuri, însă se găsește în Statele Unite, unde nu s-a făcut niciodată nimic. Am vorbit peste tot și cred că problema noastră se referea doar la Europa, deci nu la restul lumii. Și trebuie să vă reamintesc că este foarte ușor să știm care e această cantitate, pentru că Dacă mergem la uh, siturile unde sunt depozitate deșeurile vitrificate, se organizează o vizită în 28 ianuarie acolo pentru a iar vizitatorii pot să vadă foarte ușor, o să se plimbe în unitatea despre care v-am vorbit astăzi și pot să vadă care e situația acolo. E o cantitate, un volum foarte mic chiar dacă ea este mare comparativ cu alte țări. Gut, dann darf ich mich bedanken. Frau Harms, noch eine Nachfrage, bitte. Doamna Harms, mai doriți să, doriți să adresați o întrebare? Mă gândeam că uh, și în cazul Franței am putea avea o prezentare mult mai sistematică, pentru că Bineînțeles, statul acesta este foarte interesant pentru comisia noastră, tocmai datorită faptului că um, Franța este statul european care pune cel mai mult accent pe energia nucleară. În același timp, putem constata că deșeul nuclear existent acum în Franța și am câteva date pe care vi le-aș putea pune la dispoziție mai târziu, așadar cantitatea de deșeu nuclear din Franța poate fi ușor clasificată în tipuri de, de deșeu nuclear și această clasificare este importantă. Ce m-a șocat pe mine în momentul în care am studiat uh, într-o manieră comparativă situația Franței? Uh, ceea ce eu aș denumi deșeu uh, nuclear este în momentul de față uh, depozitat, uh, fie final, fie interimar, în peste 1000 de, de locuri în Franța. Um, lucrul sau această, această strategie ar trebui să fie mult mai sistematică și cum se va sistematiza problema concretă a deșeurilor nucleare din uh, Franța rămâne în continuare de văzut. Această problemă nu poate fi uh, rezolvată cu ajutorul tehnicilor pe care, despre care am auzit astăzi. Toate aceste uh, strategii și soluții menționate astăzi reprezintă o soluție pentru viitor, probabil, dar în momentul de față situația din Franța este una dificilă. I think that uh, these figures are Cred că aceste cifre vin din ceea ce noi numim în Franța Programul Național de Management și Gestionarea Deșeurilor Nucleare, care este un document exhaustiv produs în fiecare an și se referă la toate deșeurile nucleare prezente pe teritoriul Franței, inclusiv producătorii mici, inclusiv, adică spitalele, dentiștii care folosesc material radioactiv și așa mai departe. De aceea se vorbește despre o mie de situri, dar nu sunt o mie de situri nucleare în Franța, adică uh, care să aparțină industriei nucleare, centrale nucleare, situri de reciclare și așa mai departe. Numărul acela este mult mai mic de o mie, mult mai mic. Danke für die zusätzliche Aufklärung. Vă mulțumim pentru completări. Văd că nu mai există întrebări în sală. Prin urmare, dați-mi voie să le mulțumesc atât colegilor cât și uh, oaspeților și, bineînțeles, mai întâi de toate experților noștri care ne-au oferit o serie de uh, detalii uh, extrem de importante pe marginea acestui subiect deosebit de complex. E întotdeauna necesară informarea suplimentară pentru a putea de- lua decizii mult mai, pentru a lua decizii în, con- în uh, cunoștință de ca- cauză. Bineînțeles, colegii care au fost prezenți vor transmite mai departe toate informațiile utile pe care le-am uh,